Ladies and gentlemen, colleagues. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să luați loc. Punctul numărul 1 de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Domnul Panțeri nu este alături de noi astăzi, nici mâine, deci nu vom discuta raportul dumnealui despre delegația comună cu statele Maghreb, și mâine la ora 16.45 vom discuta recomandările Consiliului pentru cea de-a 66-a întâlnire a adunării generale a Națiunilor Organizației Națiunilor Unite. Există remarci pentru procesul verbal din 28 februarie. Comunicările președintelui le veți um, auzi mai târziu pentru a nu pierde timpul. Doresc să-l salut alături de noi pe secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen. Mă bucură foarte mult faptul că ați venit la comisia noastră. Mă bucură faptul că ați putut veni mai ales înaintea summitului NATO, care va fi organizat în Chicago. Cred că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție pentru că, după părerea mea, Uniunea Europeană ar trebui să aibă relații mult mai intense de colaborare cu NATO decât se întâmplă acum, însă consider că este important să avem acest schimb de opinii înaintea întâlnirii uh, la nivel înalt din uh, Chicago. Trebuie să uh, înțelegem că șapte, reprezent- șapte reprezentanți ai statelor membre sunt prezente astăzi Știm foarte bine că NATO, se, NATO trece printr-o fază de restructurare și în aceste timpuri uh, dificile trebuie să colaborăm mult mai bine, să ajungem la efectele necesare de sinergie. Am văzut Um, că avem uh, o situație specială în Libia, avem o situație specială în uh, Afganistan, um, colaborăm foarte bine în cadrul misiunii Atalanta și mi se pare foarte important, domnule secretar general, să ne spuneți care vor fi punctele principale pe care le veți uh, discuta la Chicago. Vă mulțumesc din nou pentru că sunteți prezent. Aveți cuvântul. Domnule președinte, dragă Elmar, îți mulțumesc foarte mult pentru această introducere. În primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră pe termen îndelungat pentru politica europeană. Doresc să vă mulțumesc pentru participarea activă la evoluția instituțională a construcției europene, a Uniunii Europene pentru angajamentul nostru puternic în politica externă și pentru interesul de care ați dat dovadă vis-a-vis -vis de relațiile NATO-Uniunea Europeană. Mă bucură foarte mult faptul că pot, am putut veni aici, la dumneavoastră. îmi place foarte mult să vizitez Parlamentul European. Poate unii dintre dumneavoastră știu faptul că am fost un, și eu parlamentar timp de 31 de ani, deci mă simt ca, și, ca acasă aici și este întotdeauna foarte bine să ți se aducă aminte cât de apropiate sunt instituțiile europene de NATO în acest oraș. Când vine vorba de securitate, Europa cred că are toate motivele să fie mândră. În ultimul deceniu, aliații NATO și a Uniunii Europene s-au angajat mai mult în Afganistan, în Afganistan, au avut uh, cele mai multe zboruri din uh, Libia și au stabilizat Balcanii. În aceeași perioadă, Uniunea Europeană a preluat un uh, rol cheie în Balcani, în Georgia și în Africa. Toate acestea sunt lucruri impresionante și în același timp foarte importante, pentru că Europa trebuie să joace un rol foarte important în păstrarea securității de care ne bucurăm. Poate acestea nu sunt cele mai periculoase timpuri din uh, istoria recentă, cu toate acestea sunt timpuri foarte complicate uh, care sunt greu de prevăzut. Economiile noastre se confruntă cu presiuni uh, importante și exercită la, la rândul lor presiuni asupra finanțelor publice și asupra populației noastre. În același timp, lipsa de uh, predictibilitate care vine din nordul Africii, din zona Orientului uh, uh, apropiat, apariția unor noi puteri uh, militare și faptul că ne confruntăm cu noi amenințări, cum sunt atacurile cibernetice, cibernetice, toate aceste lucruri ne arată că trebuie să reușim uh, o quadratura a cercului, pentru că ne conf- confruntăm cu tot mai multe provocări și avem tot mai puține resurse la dispoziție. Trebuie să fim foarte atenți la ceea ce se întâmplă la noi acasă, dar nu trebuie să uităm ce se întâmplă pe plan uh, internațional, pentru că nicio singură națiune, nicio singură supraputere și niciun continent, indiferent de cât este de puternic, nu poate să facă față tuturor acestor uh, provocări uh, deodată și singur. Cred că este un moment în care, mai mult ca niciodată, depindem unii de ceilalți pentru a ne asigura că securitatea noastră împărtășită ne apără valorile pe care le împărtășim. Trebuie să investim așadar în relațiile de securitate care sunt importante. Pentru o perioadă de mai mare de 60 de ani, Europa și America de Nord au lucrat împreună în cadrul NATO pentru a răspunde provocărilor comune, pentru a păstra libertatea și democrația, pentru a Uh, asigura dezvoltarea unei Europe unite, întregi și pașnice. Astăzi, securitatea noastră nu mai poate exista fără o securitate globală. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că uneori trebuie să ne folosim forțele dincolo de granițele proprii pentru a asigura securitatea acasă. Așa cum am făcut în Afganistan, așa cum am făcut în largul coastelor uh, Somaliei sau în um, cerurile de deasupra Libiei. De aceea sunt convins că chiar și în momentul în care Europa se confruntă cu probleme economice, Europa nu își poate permite să uh, uită de ce se întâmplă în exterior. Când vine vorba de securitate, Singura perspectivă rațională este o perspectivă globală. Însă permiteți-mi să fiu foarte clar. Eu nu vreau să spun că trebuie să ne ocupăm cu orice problemă care există pe mapamont. Ce doresc să spun este că națiunile europene trebuie să privească înspre exterior și trebuie să fie pregătite și capabile să acționeze pentru propriul interes. Trebuie să fim capabili să ne alăturăm aliaților noștri nord-americani în cadrul unor oper- operațiuni externe. Tocmai pentru a proteja securitatea cetățenilor noștri, respectând principiile Cartei Națiunilor Unite. Dificultățile economice de astăzi poate reprezintă o tentație pentru națiunile europene să devină mai introvertite. Dar nevoia de a avea o Europa deschisă nu a fost niciodată mai mare decât este acum. De aceea, națiunile europene trebuie să continue să investească în capacități milit- militare Uh, critice într-un mod eficient și inteligent. Trebuie să continuăm să uh, dăm dovadă că suntem pregătiți să le folosim când este nevoie de aceste capacități militare. Vestea bună este că Europa nu începe acest proces de la zero. Astăzi avem o Europa mult mai, cu voință mai mare și mai capabilă decât era cazul în, în urmă cu 20 de ani. Sunt uh, trimisă mai multe trupe europene în mai multe locuri decât în, uh, în, uh, în trecut. Chiar și națiuni mai mici, ca și propria mea națiune, au uh, dat dovadă de faptul că își pot depăși propriile standarde stabilite. În Libia am demonstrat foarte clar că Europa poate prelua conducerea unei operațiuni NATO. Desigur, fără o contribuție majoră din partea Statelor Unite ale Americii, operațiunea din Libia ar fi fost mai puțin eficientă. Există vorba de uh, capacități, cum ar fi aprovizionarea în aer și așa alte sisteme care sunt foarte importante pentru ca europenii să aibă la dispoziție asemenea uh, active uh, avem nevoie de voință politică în, în același timp cu resurse financiare suficiente, pentru că o națiune singură nu-și mai poate permite uh, asemenea capacități militare și nu și va mai putea permite asemenea tehnologii nici pe viitor. Cu toate acestea, dacă punem la un loc resursele pe care le avem, dacă ne ajutăm unii pe ceilalți, dacă mergem înspre soluții multinaționale, atunci ne vom putea permite tehnologiile și capacitățile de care avem nevoie în secolul 21. Aceasta este o apărare inteligentă. Și o parte fundamentală din această apărare inteligentă o reprezintă o cooperare și o legătură mai strânsă între NATO și Uniunea Europeană. Tocmai pentru a ne întări unii pe ceilalți și să nu intrăm într-o competiție. Pentru că știm cu toții că avem 21 de membri comuni, NATO și Uniunea Europeană. Și acești 21 de membri comuni al celor două instituții au un, un singur set de contribuabili și de forțe armate până la urmă. De aceea salut inițiativa Uniunii Europene de punere în comun și de împărtășire a resurselor și salut proiectul concret referitor la uh, realimentarea avioanelor în aer. Doamnelor și domnilor, drumul în fața noastră este foarte clar. Cu toții avem de câștigat dacă apărarea europeană este mai capabilă. NATO și Uniunea Europeană pot și ar trebui să joace roluri complementare pentru a sprijini pacea uh, și securitatea internațională. Însă, pentru a îndeplini acest rol, Europa trebuie să investească suficient în securitatea noastră comună. De asemenea, Europa trebuie să continue să investească în alianța vitală transatlantică și din punct de vedere politic și militar. Eu cred în Europa. Eu cred în angajamentul Europei de a promova pace și securitate pe acest continent și dincolo de el. Eu cred de asemenea în ambiția Europei de a-și juca rolul propriu uh, pe mapa mult. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult pentru această declarație. Cred că avem multe lucruri de discutat, avem material suficient pe marginea căruia să discutăm. Deja avem mai mulți vorbitori înscriși la cuvânt. Și cred că ar trebui să începem de la bun început cu menționarea faptului că vor exista limite de timp pentru intervenții. Două minute. Domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule secretar uh, general Rasmussen. Această reuniune are loc într-un moment foarte important și anume se pregătește următorul summit NATO la Chicago și tocmai de aceea, la începutul lui aprilie, vă întâlniți, v-ați întâlnit și cu domnul Barroso pentru a pune bazele relației dintre Uniunea Europeană și NATO. Nu vreau să subliniez acum lucrurile pozitive sau negative. Vreau, nu, și nu vreau să vorbesc doar despre Libia, ci vreau să vorbesc mai mult despre ce învățăminte putem să tragem uh, de pe urma intervenției în Libia. În al doilea rând, mă interesează ce se întâmplă cu apropierea dintre diferiții membri ai organizației, ținând cont de uh, geografie. Mă gândesc la Libia și Afganistan, dar mă gândesc și la intervenții posibile uh, ale NATO în Siria sau Somalia, dată fiind evoluția de acolo. În al treilea rând, mă interesează relația cu Rusia și cu alte state din fosta Uniune Sovietică. Și de asemenea, în același context, vreau să știu ce rol joacă Turcia la ora actuală pentru o aprofundare a relațiilor dintre NATO și Uniunea Europeană. La final, domnule secretar general, mă interesează în ce măsură rolul SUA este un rol care trebuie să fie subliniat pe mai departe. În ce măsură SUA va, își va asuma rolul de leadership în uh, NATO și în viitorul apropiat? Unii au criticat acțiunea din Libia, iar pe mine mă interesează modul în care am, va trebui să ne organizăm pe mai departe în Libia Uh, cine va, va asuma răspunderea, cine va, trage, va suporta consecințele. Vreau să știu ce se discută exact la summit. Doamna Copa are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. vreau să vă atreb, adresez o întrebare despre armele nucleare în uh, Europa. Uh, cât de importantă este politica NATO pentru, uh, în ceea ce privește armele nucleare, în ceea ce privește forțele NATO în următoarele decenii și planurile de scuturi antirachete, mă întreb oare mai există și alte um, planuri de descurajare a utilizării armelor nucleare, astfel încât să și asigurăm statele membre că vor fi în continuare în siguranță și că se poate scădea nivelul de investiții în acest domeniu în sectorul european. Cum percepeți amenințările din partea unor state precum Iran și Corea de Nord în acest context? Vă mulțumesc! Domnul Bogdan Criș. Mulțumesc! Vreau să spun că M-am întâlnit cu domnul secretar general la Washington în urmă cu două luni și pe atunci am discutat despre modul în care putem să vorbim uh, și să prezentăm în public uh, conceptul de smart defense, apărare inteligentă. S-au făcut pași adiționali în această direcție, fiindcă este un subiect de importanță majoră. Va fi uh, un subiect foarte important de discutat la summitul de la Chicago. Iar în ceea ce privește capacitățile uh, pentru smart defense, uh, E foarte dificil să discutăm despre aceste capacități într-o manieră comprehensivă pentru publicul larg. Deci ce pași s-au făcut în această direcție? În al doilea rând, în continuare este foarte uh, dificil de înțeles ce se va întâmpla în 2013, în a doua jumătate a lui 2013 și în 2014 în Afganistan. Cum anume vor uh, funcționa acțiunile noastre acolo? Mi se pare că vrem să ne reducem uh, misiunea de a sprijini forțele de securitate afgane. S-au luat decizii în plus pe marginea acestui subiect, dat fiindcă vine summitul și tot aici ce se va întâmpla și în perioada post-2014, după ce misiunea ISAF se va fi terminat? Va exista o coaliție a celor cu bunăvoință sau uh, va fi o acțiune mai amplă? Și, nu în ultimul rând, domnule secretar general, Bănuiesc că sunteți conștient de faptul că există sprijin față de reforma dumneavoastră uh, de personal. E un subiect care ar trebui menționat public, ar trebui prezentat opiniei publice și ar trebui să ne menținem ambiția și să avem aceleași capacități pentru că asta s-a decis la summitul de la Lisabona. Așa că vă adresez și o întrebare concretă. Când vine vorba de reforme structurale, mă, reforma structurală de acum, din NATO, vreau să știu dacă aceasta e una care corespunde nivelului nostru de ambiție. Doamna Lutford are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule secretar general, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți aici alături de noi astăzi. Am o întrebare pe care am adresat-o în urmă cu șase ani și predecesorului dumneavoastră. Parlamentul European face o anchetă de follow-up în ceea ce privește raportul nostru din februarie 2007, în ceea ce privește uh, tortura. Și mă interesează cadrul NATO în special acordul semnat pe 4 octombrie 2001, când NATO a invocat articolul 5. Iar câteva din acțiunile care s-au convenit atunci a fost aceea de a îmbunătăți servicii, cooperarea între serviciile secrete, mai ales prin prisma amenințărilor cu terorismul și furnizarea de informații uh, aliaților SUA și nu numai, în ceea ce privește țările în care există uh, se fac, în care se fac, fac aprovizionări pentru terorism. Cadrul NATO, fie multilateral, fie bilateral, a ajutat uh, strădarea ilegală și alte practici uh, ilegale precum tortura. Și de asemenea există țări în care în continuare există probleme, România și Lituania, uh, Uh, discutau pe marginea acestor subiecte sensibile în momentul aderării la NATO, despre închisorile secrete de acolo. Ați avut vreodată posibilitatea de a face o anchetă concretă în ceea ce privește aceste acuzații și anume că NATO era și uh, ea organizație implicată cumva în facilitarea acestor servicii și nu mă refer la cooperare militară, ci mă refer la cooperarea între serviciile secrete. Ați avut posibilitatea de a face o anchetă și uh, dacă da, ne puteți oferi un răspuns categoric de asigurare că aranjamentele NATO nu au existat în ceea ce am spus eu uh, uh, că se referă la cooperare între serviciile secrete, la extradări ilegale, la tortură și multe altele. Madame Lochpila. Doamna Lochpila dar eu cred că ar trebui să ne concentrăm puțin mai mult asupra summitului de la Chicago. Mulțumesc! Domnule președinte, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Prima mea întrebare se referă de fapt la cele spuse de doamna Latford. Noi am avut chiar o audiere la Comisia pentru Drepturile Omului în ceea ce privește zborurile secrete, programele CIA și acțiunile de follow-up. Am invitat uh, NATO uh, mai devreme să participe și ați considerat, ați luat în vedere uh, participarea, dar v-ați decis pe ultima 100 de metri să nu veniți. Așa că vă încurajez să ne oferiți un răspuns, cel puțin să răspundeți la întrebările raportorului nostru. Și a doua întrebare. Ați putea, vă rog frumos, să ne oferiți mai multe detalii în ceea ce privește rezultatul uh, reuniunii uh, de săptămâna trecută cu Rusia? A fost un consiliu și vreau să știu ce se întâmplă cu sistemul de apărare NATO, dacă va fi pe ordinea de zi la summitul de la Chicago. Mulțumesc! Domnul Pianeta, de la Camera Deputaților din Italia. Grazie. La ringrazio, signor secretar general. Mulțumesc și mulțumesc, domnule secretar general. Dumneavoastră ați insistat foarte mult asupra posibilității ca Europa să aibă o funcție de apărare. Adică să nu fie doar consumatoare de siguranță, ci și producătoare de siguranță. Și toți au beneficii uh, dintr-o uh, apărare europeană mai eficientă. Aș avea și o întrebare, domnule secretar general, și anume, cum vedeți dumneavoastră posibilitatea de a colabora între această apărare inteligentă și uh, partajare, smart defense și pooling and sharing, de exemplu în zona Kosovo sau Balcanilor? Și o a doua întrebare, care cum vă preocupă faptul că la Chicago nu va uh, fi uh, de față Rusia? Cum să considerăm acest fapt? Dacă NATO e preocupată de această absență. Mulțumesc. Mulțumesc. Spune președintele, aș dori să închid lista vorbitorilor. Are cuvântul acum domnul secretar general. Mulțumesc pentru întrebări. În primul rând, domnul Franca, Ce anume, ce lecții putem noi învăța din uh, operațiunile din Libia? Aș pune accentul pe două lecții importante pe care le-am învățat și, în primul rând, că, într-adevăr, e posibil ca aliații europeni, împreună cu Canada, de altfel, uh, să furnizeze majoritatea activelor, ca să spun așa, materialului într-o uh, operațiune importantă și să joace un rol de lider. Și aceasta e, acesta e aspectul pozitiv al operațiunilor din Libia, că în ciuda unei perioade de austeritate economică, Europa și-a asumat rolul și răspunderea pentru operațiunea respectivă. O a doua lecție pe care am învățat-o este că aliații europeni eh, duc lipsă de un anumit număr de active militare eh, foarte importante. Și dacă Europa va juca un rol activ în eh, managementul crizelor internaționale pe viitor, atunci europenii trebuie să investească în aceste active critice. Unul ar fi realimentarea în aer și am spus asta de mai multe ori și apreciez faptul că Uniunea Europeană, prin Agenția de Apărare Europeană, a luat inițiativa prin această partajare, conceptul de partajare și punere în comun, uh, să pună la dispoziție asemenea active și apreciem acest fapt. Uh, un alt uh, activ important se referă la activitatea de informații, supraveghere, recunoaștere, dronele, și europenii au nevoie și de acest activ. Așadar, eu aș încuraja aliații europeni să investească în asemenea active militare critice pe viitor, deoarece uh, sunt foarte importante. Asta ar fi principalele lecții pe care le-am învățat din uh, operațiunea din Libia. Uh, m-ați întrebat și dacă ne-am ne, putea închipui ca NATO să se angajeze în noi operațiuni. Ați menționat în concret Siria și Somalia. În ce privește Somalia, nu, e vorba de o operațiune condusă de Uniunea Africană. Noi doar uh, le uh, furnizăm susținere. E o operațiune a Uniunii Africane în Somalia. <clears throat> Deci e de competența Uniunii Africane. Și eu consider că aceasta este abordarea corectă. În ce privește Siria, nu avem nicio, niciun fel de intenție să intervenim în Siria. Adesea sunt întrebat, de ce am intervenit în Libia și nu în Siria? Răspunsul este clar. În Libia aveam, aveam mandat ONU și nu există niciun astfel de mandat ONU în Siria. Dar, uh, încă și mai mult, consider că Siria e un caz foarte diferit de al Libiei. Siria e un caz mult mai complicat din punct de vedere politic, religios și inclusiv uh, în ce privește compunerea, compoziția etnică a țării. Motiv pentru care eu consider că o soluție regională cu o participare puternică a țărilor din regiune este soluția corectă. Și regret că Consiliul de Securitate al ONU nu a ajuns la un consens pe o rezoluție obligatorie juridic, însă apreciez că toți membrii Consiliului de Securitate au susținut uh, declarația pre- președinției, care acum constituie baza pentru planul ANAN. Și pe baza planului ANAN sper că o, poliție, o soluție politică pașnică va putea fi găsită problemelor din Siria. Uh, îndemn liderii uh, sirieni să se supună aspirațiilor legitime ale poporului libian, și anume libertate și democrație și să înceteze violențele împotriva populației siriane. siriane. M-ați întrebat în legătură cu Turcia și relația între uh, relația Turciei cu NATO și UE. Știm cu toții că relația între NATO și Uniunea Europeană nu a ajuns la deplinul potențial, dar eu nu cred că Turcia uh, este singurul vinovat pentru această situație. De fapt, eu însumi am făcut niște propuneri foarte pragmatice în legătură cu modul în care putem face pași înainte. Uh, uh, concret am sugerat ca Uniunea Europeană să încheie un acord special între Turcia <clears throat> și Agenția de Apărare Europeană și în acest context, de asemenea, să se încheie un fel de acord de securitate între Uniunea Europeană și Turcia. Și apoi, pe de altă parte, Turcia sigur că ar trebui să accepte faptul că o cooperare între Uniunea Europeană și NATO uh, înseamnă o cooperare cu toate cele 27 de state membre. Eu cred că e un pachet echilibrat și pragmatic care ar putea să uh, ne scoată din impas. Însă până acum nu prea, din păcate, nu s-au înregistrat progrese. Apoi, uh, în final, mi-ați mai adresat o întrebare în legătură cu rolul Statelor Unite în NATO. Sigur că nu e nicio știre de ultimă oră că Statele Unite constituie aliatul uh, cu poziție dominantă în NATO. Noi am văzut uh, că a existat o evoluție uh, de la sfârșitul războiului rece încoace, asta însemnând că acum se poate vedea și mai clar decât înainte că Statele Unite au, și au partea leului, practic, din povara generală a securității, dacă îmi îngăduiți această metaforă. Astăzi, aliații din NATO reprezintă doar 20% din cheltuielile generale de apărare ale alianței și asta vă poate spune totul. Așadar, soluția pe mai departe e ca europenii să investească în uh, capacitatea necesară Într-o, și într-o perioadă de austeritate economică, eu cred că singura soluție e o întreajutorare prin mai multă cooperare uh, internațională cu această inteligen, uh, apărare inteligentă sau, mă rog, partajare. Doamna Copa mi-a adresat o întrebare în legătură cu uh, apărarea antirachetă. Aceasta, subliniez, nu este îndreptată împotriva vreunei țări anume, ci împotriva unei amenințări, nu contează de unde provine aceasta. Uh, Fapt este că mai mult decât 30 de țări din lume au această tehnologie a rachetelor sau aspiră să uh, o achiziționeze. Unele dintre acestea au și capacitatea de a lovi uh, teritoriul NATO, motiv pentru care noi am hotărât să înființăm un sistem de apărare cu rachete bazat uh, pe NATO. Deci nu împotriva unei ținte anume, unei țări anume, ci ca să ne apărăm. Domnul Clich uh, m-a întrebat ce măsuri s-au luat pentru promovarea acestui concept de apărare inteligentă. Încă mai lucrăm pentru un pachet foarte concret care trebuie adoptat la summitul de la Chicago uh, luna viitoare. Și în acest pachet vor exista uh, mai mult de 20 de proiecte concrete multinaționale și am utilizat lunile uh, acestea pentru a identifica națiunile și țările care ar putea juca rol de lider în aceste proiecte internaționale. Am identificat participanții la aceste proiecte și aceștia acoperă o gamă largă de uh, zone în care avem nevoie de mai bună capacitate cu logistică comună, întreținere, uh, antrenament, formare, uh, aducere la zi a echipamentului militar. Toate acestea vor fi posibile doar dacă ne unim eforturile uh, sub egid acestui concept de apărare inteligentă. În Afganistan, care va fi profilul misiunii după 2014, e clar că există un acord de a continua o misiune uh, sub comanda NATO. Și până la sfârșitul lui 2014, misiunea ISAF se va încheia, însă noi vom, uh, ne vom menține angajamentul și NATO chiar după 2014 va conduce o misiune de antrenament. Și încă mai discutăm, sigur, modalitățile acestea, dar e clar că va fi vorba de o misiune de antrenament, de uh, formare, ca susținere uh, a forțelor de securitate afgane. Deci, ca răspund la întrebarea dumneavoastră, spune că nu va fi o coaliție a celor dornici, ci va fi o misiune de antrenament, de formare condusă de NATO. Însă, suntem încă în momentul discuțiilor uh, să vedem dacă avem nevoie de capacitate suplimentară pentru a ne proteja formatorii și a asista forțele de securitate afgane. Această decizie va fi luată la summitul de la Chicago. Bun. Uh, în ce privește reforma NATO, nu există nicio schimbare a ambițiilor noastre, nu, nu s-au modificat ambițiile noastre și nici nivelul acestora. Însă, noi înfăptuim reforme pentru ca structurile noastre să fie mai eficiente <clears throat> și să ne asigurăm că putem și noi să ne ridicăm la nivelul ambițiilor noastre pe viitor. Doamna Ladford m-a întrebat ce părere am despre activarea articolului 5 din Tratatul NATO, care a avut loc pe data de 12 septembrie 2001, <clears throat> ziua după atacul terorist uh, din Statele Unite. Ce vă pot spune este că uh, noi am făcut și încă mai facem următoarele. E vorba de înființarea și de desfășurarea unei operațiuni contrateroriste maritime. Se numește Active Endeavor și încă uh, e operațională în Marea Mediterană. Asta am făcut noi. Și vă asigur că NATO nu a fost implicată în niciun fel și nu este implicată în niciun fel în activități ilegale, cum, după cum ați întrebat. Doamna Lochbiller m-a întrebat ce se întâmplă cu Consiliul, uh, întâlnirea Consiliului Rusia-NATO de săptămâna trecută. Pot să vă spun că întâlnirea a fost uh, foarte pozitivă am analizat progresele din cooperarea NATO-Rusia din ultimii 2-3 ani, pentru că în această perioadă am văzut că s-au produs progrese importante în relația între NATO și Rusia. Avem o cooperare consolidată în Afganistan, printre altele, rușii eh, ne-au eh, furnizat o, un aranjament tranzitoriu, avem o cooperare pentru contraterorism, contra piraterie și eh, în activitatea împotriva narcoticelor, deci avem uh, o cooperare consolidată. Singur, avem și probleme, avem și subiecte pe care nu suntem de acord, de exemplu Georgia. Noi insistăm că trebuie respectată pe deplin suveranitatea uh, Georgiei și integritatea sa teritorială. Apoi apărarea antirachetă, nici aici nu prea suntem de acord. Noi am invitat Rusia să coopereze, însă n-am ajuns încă la prea multe progrese. Însă continuă, Convorbirile continuă și sper că într-o bună zi vom putea încheia un acord de cooperare și pe uh, domeniul apărării uh, antirachete. Bun, dar oricum uh, întâlnirea a fost una pozitivă. Domnul Pianeta m-a întrebat uh, ce se întâmplă cu implementarea uh, acestei uh, apărări inteligente și a partajării în uh, Kosovo și Balcani. Poate voi răspunde într-un context mai larg și aș sublinia voie de o cooperare strânsă între NATO și Uniunea Europeană în Kosovo. Și, uh, cinstit vorbind, mă preocupă faptul că operațiunea EULEX uh, nu dispune de suficiente resurse. Lucru care, în practică, are implicații puternice pentru NATO, pentru cooperația noastră, K4, va fi afectată și noi trebuie să ne asumăm răspunderi și sarcini care nu erau prevăzute pentru operațiunea noastră, mai ales în partea de nord a Kosovo. Noi considerăm că avem nevoie de o coordonare strânsă ca să ne asigurăm că există și o diviziune corectă a muncii între NATO și Uniunea Europeană. Și ne-am dorit <clears throat> ca rolul Uniunii Europene să fie mai puternic, printr-o uh, misiune EULEX mai puternică. Deci eu sper că vă puteți utiliza propria influență ca să vă asigurați că EULEX va dispune de resursele necesare. Și, în final, am fost întrebat în legătură cu Rusia și summitul de la Chicago. Aveți dreptate. Nu vom avea un summit eh, NATO-Rusia ca tare. La Chicago. Eu am vorbit cu președintele Putin acum câteva săptămâni și am căzut de acord că din cauza unei agende politice interne foarte încărcate în Rusia, faptul că domnia sa își va prelua funcția ca președinte doar la câteva săptămâni înainte summitului, de la, summitului NATO. Toate acestea înseamnă că nu am prea putea să avem un summit NATO-Rusia la Chicago, din motive practice, dar de asemenea am convenit să avem o întâlnire bilaterală cât mai curând posibil și am avut o întâlnire Rusia-NATO săptămâna trecută, după cum am spus deja, deci cooperarea noastră va continua și relația noastră cu Rusia nu depinde de o singură întâlnire, chiar dacă ar fi un summit. De altfel, am invitat Rusia să participe la întâlnirea noastră ISAF de la Chicago. Așadar, noi ne vom continua dialogul cu Rusia. Mulțumesc. Oh, uh, Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Tanok acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aici sunt, domnule secretar general. Vă salutăm și noi din partea grupului nostru politic, ECR, care susțin, cred că, cel mai puternic NATO aici la Parlamentul European. Cred că în legătură cu Libia a fost foarte clar că forța aeriană nu a fost suficientă uh, pentru a influența decisiv situația de acolo, deci am, am avut nevoie și de forțe pe teren. Sunteți de acord cu această părere? Doresc să vă întreb. Și acum, ce se întâmplă cu armele care au ajuns în uh, au ajuns în mâinile unor rebeli și așa mai departe. Acum, în legat cu ceea ce se întâmplă cu Chicago, mă întreb ce se va întâmpla cu Afganistan ca urmare a retragerii um, forțelor aliate de acolo. Poate până la urmă uh, armata afgană um, nu va fi suficient de puternică pentru a asigura securitatea propriei țări. Și apoi, ce se va întâmpla după anul 2014, când majoritatea forțelor au uh, fost retrase, care va fi rolul celorlalte puteri regionale, Pakistan, China și India și așa mai departe? Va exista o schimbare importantă în regiunea respectivă. Și apoi, dublarea între SAC și NATO. Uh, știm foarte bine că există Atalanta, misiunea Atalanta, deci sunt EUFOR și alte misiuni, uh, securitatea cibernetică, securitatea în urma schimbărilor climatice, deci ținând seama de uh, măsurite, măsurile de austeritate și reducerile bugetare în bugetele militare în toate statele membre, cum mai putem justifica aceste uh, măsuri duble? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul uh, Sarius Volski, președintele delegației cu Libia. Bine ați venit la Parlamentul uh, European, domnule secretar general al NATO. În primul rând, felicitări pentru faptul că în NATO situația este mai bună decât în Uniunea Europeană. V-ați referit la o cooperare mai bună între Uniunea Europeană și NATO. Suntem cu toții de acord de câțiva ani cu acest lucru, dar realitatea este foarte departe de este foarte departe de această realitate. Aș dori să întreb care ar fi forma concretă acestei colaborări între Uniunea Europeană și NATO. Și apoi, o altă întrebare, știți că în Uniunea Europeană se confruntă cu o criză economică, lucru care are efecte concrete asupra bugetelor de apărare și doresc să vă întreb care ar putea să fie soluțiile, pentru că aceste reduceri vor avea un, unele impacturi pe termen lung, afectând capacitatea de apărare a NATO și a Uniunii Europene. Domnul Singiris, președintele Comisiei Parlamentare din Lituania pentru Afaceri Externe, vă rog. Domnule secretar general, domnule Brock, Lituania este unul din uh, noi membri ai NATO și ne aflăm într-o regiune uh, foarte apropiată de, de enclava Kaliningrad și ne confruntăm cu un proces de militarizare acestei insule din cadrul NATO până la urmă. Am, as- am ascultat uh, discursul dumneavoastră de introducere pe care l-ați ținut în cadrul uh, summitului NATO-Rusia. Ați uh, mențion- menționat, desigur, măsurile de cooperare cu Rusia din domeniul uh, narcoticelor, tranzitul, uh, coridorul de tranzit înspre Afganistan asigurat de Rusia, dar ce se întâmplă cu planul uh, intern cu asigurarea, din punct de vedere calitativ, a tuturor granițelor NATO. Pe noi ne îngrijorează faptul că folosirea de noi uh, rachete în Kaliningrad uh, înseamnă o violare a spațiului aerian NATO. Și uh, spațiul aerian NATO, violarea acestui spațiu s-a întâmplat destul de des în ultima vreme. Deci aș dori să vă întreb care este poziția dumneavoastră față de ceea ce se întâmplă în Kalin- Kaliningrad. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamna Lozing. Eu aș uh, dori o precizare în legătură cu scutul uh, antirachetă. În octombrie 2010, domnule Rasmussen, v-ați referit la costuri suplimentare pentru acest scut aerian de 200 de milioane de euro. Între timp, studii interne NATO demonstrează că această sumă este prea mică, deci până la urmă, la ce, ce sumă considerați că este necesară în acest moment? Și apoi, în legătură cu revizuirea politicii nucleare, se poate ști deja oare la ce, la ce rezultat va ajunge acest proces de revizuire în legătură cu armele uh, atomice tactice din Europa? și considerați că acestea ar trebui să fie retrase din Europa? Și apoi aș mai avea o întrebare în legătură cu Afganistan. V-ați referit la o misiune de pregătire, de antrenament. Va avea loc această misiune în cadrul unei misiuni NATO și am înțeles eu bine când v-ați uh, referit la faptul că va fi doar o misiune de antrenament deci nu vor mai avea loc misiuni operative de luptă. Și apoi aș dori să știu în legătură cu vi- viitoarele misiuni din NATO, indiferent de forma lor, cât de mari vor fi acestea. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că au intervenit toate grupurile politice. Foarte mulți colegi mai doresc să intervină, dar uh, o să-i rog să se limiteze la un minut și jumătate. Îi dau cuvântul domnului Lizac. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar general. În calitatea mea de vicepreședinte al Comisiei SEDE al Parlamentului European, Aș dori să spun că lucrurile spuse de dumneavoastră ne interesează pe noi la Comisia SEDE foarte mult. Este vorba de col- colaborare între Uniunea Europeană și NATO în cadrul politicii de securitate și apărare comună. Rapoartele Parlamentului European din ultimele luni adoptate de Comisia au indicat cât de importantă este această temă pentru noi. Apreci- apreciez drept urmare cele spuse de dumneavoastră, domnule secretar general, și salutăm faptul că Cooperarea între Uniunea Europeană și NATO s-a îmbunătățit, indiferent că a fost vorba de Afganistan sau de Somalia sau de alte uh, misiuni în care participă Uniunea Europeană și NATO. Au existat probleme în trecut, dar acum situația a fost, uh, s-a îmbunătățit. Aș avea o întrebare în legătură cu Georgia. Veți discuta de Georgia în cadrul summitului de la Chicago? Georgia este o țară care îi lăsasem uh, o ușă deschisă la summitul de la București. Situația de la, din, uh, din Caucaz este complicată, deci aș dori să știu dacă veți discuta uh, situația din Georgia. Vă mulțumesc. Vicepreședintele Comitetului Parlamentar din Slovacia are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Aș dori Aș dori să vă întreb în legătură cu incidentul uh, grav de la sfârșitul lui martie cu uh, un vas din, uh, din Marea Mediterană, deși știu că NATO nu este suspectul principal, dar uh, există probleme în legătură cu care ar trebui să fie abordarea pe viitor. Aș dori să vă întreb ce ar putea face NATO pentru ca asemenea incidente să nu se mai întâmplă pe viitor. Ce faceți din acest punct de vedere? Domnul Kirilov. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar general, vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră, pentru răspunsurile dumneavoastră clare. Sunt de acord cu dumneavoastră că avem nevoie de Europa care să fie să deschisă înspre exterior, chiar și în, această în această situație dificilă din punct de vedere economic de acum. Aș avea o întrebare. Este clar că există această tendință a Statelor Unite să-și mute centrul de, de interes înspre Asia. Și vă gândiți uh, la situația în care Uniunea Europeană uh, va trebui să va fi singurul actor interesat, de exemplu, de ce se întâmplă în uh, Libia. Uh, V-ați referit la pachetul care urmează să fie discutat în uh, Chicago, ținând cont de uh, lucrurile adoptate deja, această strategie de uh, partajare și punere în comun. Uh, deci, care este părerea dumneavoastră? Când pe viitor Uniunea Europeană va fi capabilă să întreprindă operație cum a fost cea din Libia singură? Domnul Daf, Cea mai mare amenințare militară cu care confruntăm acum provine foarte probabil de la uh, situația din Iran. Nu credeți că ar fi fost uh, o idee bună să cereți Israelului să fie prezent la summitul de la Chicago pentru a discuta uh, situația critică care este într-o înrăutățire continuă. Este adevărat faptul că Turcia ar fi blocat o asemenea propunere de a invita Israelul să participe la acest summit. Și dacă tot vorbim de Turcia, Care este uh, impactul asupra uh, capacității de partener de bază al Turciei um, ca membru al NATO în urma arestării și uh, trimiterii în închisoare a unui uh, număr mare de personal militar din Turcia. Um, Mulțumesc. Am doar două întrebări scurte. Doamna Lözing a menționat deja o parte din prima întrebare. Care sunt costurile uh, apărării antirachetă și uh, ce teritorii vor uh, acoperi aceste scuturi? Uh, există și teritorii care vor, care vor rămâne neapărate? Și în ceea ce privește vasul cu migranți, a lansat cumva NATO o anchetă internă? Uh, există o procedură care să analizeze ce s-a întâmplat în plan intern și dacă da, ne veți comunica rezultatele? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnul Rasmussen, pentru răspunsuri. Um, Acum, ca să răspund foarte pe scurt, pentru că ne constrânge timpul și să și acopăr toate întrebările adresate, mai întâi mă ocup de întrebarea domnului Tenăc. Vă îngrijorează Afganistanul ca nu cumva să uh, devină un stat client al Occidentului? E foarte clar că Afganistanul va avea nevoie de asistența noastră și după 2014. Bun, uh, tot pe acest subiect, Există negocieri care se derulează acum între SUA și Afganistan și discutăm uh, în cadrul acestor negocieri despre un parteneriat bilateral strategic pe termen lung. Încă o dată e vorba despre SUA și Afganistan. Un asemenea parteneriat pe termen lung va trimite un semnal crucial de asigurare uh, pentru poporul afgan, precum și pentru vecinii acestui stat. De asemenea, va trimite un mesaj foarte puternic dușmanilor Afganistanului. Aceștia vor înțelege că nu pot pur și simplu să stea cu să aștepte până ce trupele internaționale pleacă din Afganistan, pentru că mai apoi să-și facă mendrele. Noi vom fi în continuare acolo, uh, vom sprijini forțele de securitate afgane care își vor asuma răspunderea totală pentru uh, securitate. Asta nu înseamnă să fie un stat client. Din 1 ianuarie 2015, forțele de securitate afgane își vor asuma pe deplin răspunderea pentru securitate, iar noi vom fi acolo pentru a-i asista, însă răspunderea va fi la ei. Asta înseamnă să fie un stat suveran, asta e uh, ceea ce înseamnă un stat care își asumă răspunderile uh, tot ce, pentru tot ceea ce ține de securitate. Și eu cred că efectul va fi pozitiv și asupra dinamicii din regiune. Asta deoarece vecinii Afganistanului, Pakistanul cu precădere, sunt acum uh, îngrijorați de evoluțiile viitoare din Afganistan. Și tocmai de aceea este foarte important să oferim garanții vecinilor, să le arătăm foarte clar că nu vom lăsa un vacuum de securitate în urma noastră. Afganistanul nu va deveni un stat eșuat, ci va fi un stat care va funcționa cât de cât, astfel încât să fie în măsură să se ocupe de propria securitate, mulțumită unor forțe de securitate afgane bine instruite. Așa privesc eu situația. Sigur că va fi o provocare, dar suntem pe drumul cel bun, iar recent am văzut uh, câteva atacuri spectaculoase la Kabul, e drept, dar în același timp am văzut și cum forțele de securitate afgane au fost extrem de capabile să facă fața celor provocări într-o manieră extrem de profesionistă. Vestea este foarte bună că s-a întâmplat așa și sunt uh, extrem de încrezător în ceea ce privește capacitățile acestor forțe de securitate care vor acționa independent uh, după ce operațiunea ISAF va fi finalizată la finele lui 2014. După cum am spus, noi vom fi în continuare acolo pentru a-i asista. Iar comunitatea internațională și-a asumat angajamentul să participe la uh, finanțarea forțelor de securitate afgane post-2014 pentru că, după cum am spus, atunci misiunea ISAF va fi finalizată și vom avea cam 300.000 uh, de uh, forțe de, de securitate instruite. Sunt 300.000 de persoane și acest, uh, instruirea acestui număr de persoane depășește capacitățile financiare ale Afganistanului. Tocmai de aceea noi ne-am asumat răspunderea de a participa la finanțarea instruirii acestor oameni și după 2014. Și dat fiind acest angajament, eu sunt extrem de încrezător, Afganistanul poate să Uh, stea pe propriile picioare, dar nu o va face singur. În ceea ce privește NATO, UE și politica comună de securitate și de apărare dintre aceste două organisme. Sunt perfect de acord. Trebuie să evităm duplicarea eforturilor și competiția nenecesară. Ar trebui să ne asigurăm uh, că ceea ce face Uniunea Europeană este complementar acțiunilor NATO și viceversa. Aceasta ar fi formula de urmat. De fapt, eu cred că ne descurcăm chiar foarte bine la acest capitol. Sigur că există anumite provocări politice când vine vorba de parteneriatul NATO-UE, dar dincolo de toate acestea, noi ne-am asigurat că la nivel de personal, să zicem, coordonarea este foarte strânsă și se respectă cadrul politic asupra căruia s-a convenit. În termeni concreți, când discutăm despre inițiativele de, inteligență, de uh, inițiativele de apărare inteligentă NATO și activitățile de partajare UE. Să știți că cooperarea între aceste două organisme a fost excelentă și s-a asigurat și complementaritatea eforturilor. Domnul Sarius Volski mi-a adresat o întrebare. Anume, cum îmi imaginez eu că vom distribui sarcinile uh, la nivelul personalului NATO și UE? Deja am menționat un exemplu concret și anume capacitatea, facilitatea de realimentare în aer. Pe ansamblu nu avem uh, niciun, nicio deficiență în NATO, pentru că americanii au suficiente facilități de acest gen, dar europenii nu. Așa că de ce să ne dedublăm eforturile? Pentru că e foarte clar o răspundere europeană aici. Și e foarte clar o sarcină pentru Agenția Europeană de Apărare. Și noi apreciem faptul că Agenția Europeană de Apărare a venit cu o inițiativă în acest sens. Iată un exemplu concret. Dar putem să vorbim și în termeni mai generali. Noi operăm uh, pe scene similare. De exemplu, în Afganistan, Uniunea Europeană are misiuni polițienești și noi avem o misiune militară. În Kosovo, UE are um, o misiune pe stat de drept, o misiune polițienească și noi avem o misiune militară. Iată așadar exemple concrete despre uh, divizarea sarcinilor într-o sferă de operațiuni similare. Îmi imaginez că pentru Uniunea Europeană Africa ar fi un punct focal mai uh, important decât pentru NATO. Discutând despre geografie, despre capacități specifice, despre rolul, rolurile de asumat, văd foarte clar că suntem în măsură să ne împărțim cum trebuie sarcinile astfel încât să nu existe dedublare. De asemenea, m-ați întrebat și care sunt uh, consecințele bugetelor în scădere. Eu cred că răspunsul cel mai corect este să trecem de la uh, să trecem la soluții multinaționale, în loc să fim uh, naționaliști trebuie să recunoaștem că aliații în plan individual nu vor putea fi în măsură să asigure echipament militar singur, dar dacă acționăm la comun și dacă ne ajutăm unii pe ceilalți, atunci putem să avem proiecte comune. Și un exemplu concret este uh, transportul uh, uh de aeronave. Avem uh, mai multe nave C-17, uh, și avem 10 parteneri care și-au unit eforturile și care împreună au achiziționat 3 uh, aeronave de transport C-17. Singuri, acești oameni, uh, acești actori nu ar fi putut, dar la comun au putut să facă asta și acum uh, pot să își combine orele de zbor. Acesta este un exemplu extraordinar de apărare inteligentă și este un concept care poate fi transferat și în alte domenii. Și iată, putem să închidem așadar și acest uh, cerc. O altă întrebare a fost cu privire la Kaliningrad și misiunile de acolo. Da, ne îngrijorează acest aspect. E un subiect care a fost menționat și la Consiliul NATO-Rusia. Să știți că noi vorbim deschis despre toate aceste subiecte. E o risipă de bani dacă rușii se decid să trimită forțe militare ofensive îndreptate împotriva teritoriilor NATO, pentru că NATO nu are nicio intenție să atace Rusia niciodată. Așa că e o risipă de bani să investim nu știu cât în asemenea arme ofensive, mai ales că e vorba de un dușman artificial. Acesta nu există. Iar uh, acești bani ar fi uh, mult mai bine plasați dacă i-am investi în infrastructura uh, socială a Rusiei și pentru a ajuta Rusia din punct de vedere economic. Doamnă Lösing. Da, Cifrele pe care mi le-ați prezentat îmi sunt cunoscute și nu se schimbă, iar costurile adiționale pentru conectarea uh, sistemelor de apărare antirachetă, astfel încât acesta să creeze un sistem general de protecție pentru uh, toată lumea, pentru toate populațiile uh, țărilor NATO, deci astfel încât să acoperim întreg teritoriul european al aliaților noștri, e bine, costul adițional ar fi de 200 de milioane de euro pentru a face acest lucru. Și vreau să spun că noi ținem de această cifră, dar uh, e doar o parte din poveste, pentru că cu mult timp în urmă aliații NATO și-au asumat un angajament și anume să investească în ceea ce noi numim uh, Theater Missile Defense, și anume un sistem mai amplu de apărare pentru apărarea trupelor uh, trimise în misiune. Uh, noi ne-am asumat acest angajament și costul va fi cam 800 de milioane de euro. Deci e vorba așa, dar de apărarea pe front. Dar vedem că pentru doar 200 de milioane de euro în plus, noi putem să extindem apărarea uh, Uh, astfel încât să fie o uh, vizată protecția întregii populații, nu doar a trupelor trimise în misiune. Și mie mi se pare că e o, un aranjament foarte bun. Cu privire la politicile nucleare, aș aprecia foarte mult să văd că numărul uh, armelor nucleare scade. Dar pentru a avea o asemenea situație, trebuie să analizăm foarte îndeaproape uh, numărul armelor nucleare de care dispune Rusia, fiindcă e foarte clar că există un dezechilibru total. Aliații NATO și-au redus semnificativ numărul uh, Um, de arme nucleare la finele războiului rece, dar acest lucru nu este valabil și pentru Rusia, deci există disparitate. Și dacă ar, am vrea într-adevăr să reducem numărul de arme nucleare, ceea ce ar fi un lucru foarte, foarte bun, atunci trebuie să ne asigurăm că există un echilibru la nivelul eforturilor depuse. Acesta e răspunsul meu. Cu privire la Afganistan din nou, misiunea de pregătire va fi una de pregătire, într-adevăr, dar trainerii noștri trebuie să fie protejați. Și la ora actuală, noi discutăm despre cum anume putem să le asigurăm această protecție. Nu suntem deloc naivi. Trebuie să ne asigurăm de faptul că aceștia pot să își îndeplinească sarcini de instruire într-un într mediu pe deplin sigur. Mi-ați adresat o întrebare și cu privire la Georgia. Eu cred că transmitem un mesaj foarte încurajator la summitul de la Chicago către Georgia. Subliniez totodată că summitul de la Chicago nu este un summit de extindere a NATO. Nu vom uh, lansa noi invitații, nici uh, Georgiei, nici vreunui uh, alt stat care aspiră la aderare. Dar Georgia a făcut foarte multe pentru promovarea reformelor și acest lucru, sigur, trebuie să se reflecte în declarațiile noastre în cadrul summitului de la Chicago. Mi s-a adresat o altă, mi-a fost adresată o altă întrebare cu privire la uh, incidentul vasului plin cu migranți în Mediterana. Iar doamna Brandner a menționat același subiect. E vorba de un eveniment tragic și în acest context permiteți-mi să subliniez următorul aspect. Aliații NATO au făcut foarte multe pentru a salva vieți omenești în timpul uh, operațiunilor în Libia. Practic, noi am prevenit un masacru pe uh, teritoriul uh, Libiei și am, pre- am avut intervenții și pe mare pentru a salva migranții. De fapt, navele aliate au participat la operațiune de salvare a unui număr de 600 de oameni. Și vreau să vă asigur că aceasta a fost, de fapt, esența intervenției noastre în Libia. Noi am salvat vieți omenești. Am făcut foarte multe pentru a oferi informații necesare Consiliului Europei care a investigat acest incident și subliniez că, în continuare, suntem dispuși să oferim informațiile pe care le avem la nevoie. Acesta este așadar răspunsul pe care îl ofer doamnei Brandner. Domnul Droba m-a întrebat ce putem face pentru a evita astfel de incidente pe viitor. Eu nu cred că e o provocare care vizează neapărat NATO, pentru că Practic, uh, nevoia de a, de a proteja pe oameni pe mare este o răspundere generală a noastră a tuturor, nu ține neapărat de uh, NATO. Sigur că forțele aliate, uh, vasele care fac parte din acestea, trebuie să dea curs răspunderii pe care o au în momentul în care intervin pe mare și nu numai. Aici E vorba de toate unitățile maritime care trebuie să își respecte angajamentele. Domnul Kirilov mi-a adresat o întrebare cu privire la noua strategie SUA de apărare. E vorba de accentul pe care îl punem pe relațiile uh, cu Asia în Pacific și m-ați întrebat dacă vom face ceva pentru a crea o facilitate comună de intervenție în cazuri de criză, cum a fost, de exemplu, în cazul Libiei. Vreau să subliniez faptul că e de bun simț ca SUA să se axeze pe regiunea Asia-Pacific și pe puterile emergente din regiune. De asemenea, și în interesul Europei. Însă, E vorba de o parte integrată a strategiei SUA de apărare, ca SUA să își respecte uh, angajamentul în cadrul relațiilor transatlantice. E foarte posibil ca SUA să reducă prezența forțelor staționare în Europa, dar, ca și o contramăsură, SUA să investească în uh, sistemul de apărare mm, antirachetă să trimită unități uh, în forțele de răspuns NATO, astfel încât să ofere uh, activități de instruire a aliaților și așa mai departe. Per ansamblu, eu cred că vom avea un parteneriat transatlantic la fel de puternic și pe viitor. Oricum, vremurile sunt într-o, într-o continuă schimbare și noi toți trebuie să ne adaptăm la noile provocări de securitate. Îi răspund acum și lui Andrew Duff, care m-a întrebat dacă uh, ne-am gândit să invităm Israelul la Chicago. Nu, nu am luat în calcul această prezență a Israelului la Chicago și în același context pot să vă spun și că Turcia nu a blocat o asemenea invitație, fiindcă noi nu am luat o, în considerare, în primul rând, o asemenea participare, deci nu s-a pus problema. Iar în ceea ce privește uh, procesul din Turcia, care e în desfășurare, nu e la latitudinea NATO să uh, analizeze problemele domestice ale Turciei. E o problemă internă și NATO nu se implică. Cam atât uh, în ceea ce privește relația față de Turcia. E ține de autoritățile din Turcia. The question on the missile defense uh, cost. Da, Brentner, da, am răspuns deja în legătură uh, la, la, cu întrebarea cu apărarea antirachete și costurile. Acum teritoriul la care se va referi uh, apărarea și scuturile. I, i, va fi vorba de teritoriu aliat, Europa-NATO. Ăsta este scopul scutului antirachetă și așa am definit noi acoperirea teritorială a sistemului de apărare antirachetă. Mulțumesc încă o întrebare scurtă, dacă permiteți. Domnul Brock. With less than one minute. Uh, dacă se poate, restul vorbitorilor să-și limiteze la uh, doar uh, aproximativ un minut, pentru că nu mai este doar o întrebare, ci mai multe. Și domnul Popov va vorbi ulterior, pentru că trebuie să participe la o altă reuniune. Dacă nu e posibil, poate să organizăm o, întrebare o reuniune suplimentară înainte de Chicago ca să vedem ce are de spus și Serviciul de Acțiune Externă, pentru că poate nu poate participa astăzi. Doamna Șa, chiar acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule secretar general Rasmussen. Întrebarea mea se referă la același aspect ca și, a domnului, ca și întrebarea domnului Daf. Am scris și un articol total trecut dumneavoastră. Spuneți că da, să considerați că acuzațiile de încercare de uh, lovitură de stat și activități teroriste în Turcia reprezintă o problemă internă, dar e clar că influențează credibilitatea NATO, atât procesele cât și verdictele în aceste procese și și credibilitatea uh, este esențială pentru credibilitatea Turciei. Deci oare NATO se gândește la trimite, a trimite un observator ca să asigure că aceste procese au loc conform standardelor internaționale acceptate, iar acuzațiile care sunt foarte serioase uh, nu uh, sunt și injuste. Sau dacă vor fi adevărate, atunci uh, procesele să se desfășoare în mod corect și echitabil. Mulțumesc. Domnul Pașcu. Mulțumesc, domnule secretar general. Cu repoziționarea Statelor Unite, eu cred că acesta este un moment în care avem nevoie și de puțină viziune dincolo de afacerile de zi cu zi la summit. Credeți sau percepeți aliații că uh, sunt conștienți de necesitatea de a combina acest, această viziune cu afacerile de zi cu zi la Chicago Uh, putem să ne așteptăm la ceva în acest sens, deoarece conceptul strategic a fost adoptat și uh, va fi valabil timp de 10 ani. Mulțumesc! Uh, mulțumesc, domnul Sivieț. Doream, domnule secretar general, să vă adresez o întrebare în legătură cu uh, coeziunea internă din alianță mai ales în rândul țărilor europene. Se pare că au existat anumite probleme cu patrularea spațiului aerian din zona țărilor baltice și a Mării Baltice. Și de asemenea și în ce privește operațiunea din Libia. Pentru mine, operațiunea din Libia eh, e o mărturie a faptului că există vederi politice foarte diferite în cadrul alianței. Sigur, eu înțeleg perspectiva și punctul de vedere al secretarului, al, al secretarului general și faptul că este unul uh, optimist, dar pentru asta este domnia s-a plătit ca secretar general, dar nu știu dacă operațiunea aceasta a fost un succes militar deosebit până la urmă. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule Rasmussen. În uh, Lambrii pragmatic. Aș avea trei întrebări, domnule Rasmussen. Am auzit cu plăcere analiza excelentă pe care ne-ați prezentat-o în legătură cu cheltuielile în legătură cu uh, cheltuielile Rusiei de a investi în aceste rachete, bani care ar putea fi mult mai bine investiți de Rusia în dimensiunea socială. Aș dori să vă pun următoarea întrebare. Oare nu am putea avea aceeași perspectivă în legătură cu cheltuielile pe care le face NATO, ținând seama de atacurile care au fost făcute asupra Irakului și Afganistanului? Credeți că situația de acolo s-a îmbunătățit atât de mult în condițiile în care am avut, fost zeci de mii de morți în țările respective. Apoi, în legătură cu Grecia, Grecia este un stat care investește foarte mult în capacitățile de apărare. Și mă întreb dacă NATO nu ar putea face ceva pentru ca Grecia să-și rezolve problemele cu Turcia, astfel încât să-și poată reducă cheltuielile cu apărarea. Apoi, o altă întrebare. Dacă Cipru într-adevăr se alătură alianței, um, există garanții vis-a-vis -vis de poziția Turciei? Și o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți. Știți care este situația cu armele nucleare britanice în bazele din Cipru? Mulțumesc și acum, domnul secretar general. Thank you. Uh... Mulțumesc. Uh, doamna Șache. Nu, până la urmă nu e răspunderea NATO, de fapt, de a trimite observatori care să monitorizeze eh, desfășurarea unui proces dintr-un eh, stat membru al NATO. Dacă a fi nevoie, cred că există alte instituții internaționale care pot să joace acest rol. Așadar, nu au nicio intenție de a trimite observatori NATO la procesele din Turcia. Domnul Pașcu, mi-a adresat o întrebare în legătură cu summitul de la Chicago și o nouă viziune, eventual. Dar cred că ar trebui să percepi pe summitul de la Chicago ca fiind o urmare și un summit care va contribui la punerea în aplicare a conceptului strategic pe care l-am adoptat la Lisabona acum câțiva ani. În acest concept strategic noi am schițat care sunt uh, principalele obiective și sarcini ale NATO și la Chicago noi vom uh, înfățișa modul în care le vom pune în aplicare. E și asta o parte a viziunii, spun eu. Deci o viziune, până la urmă, nu este doar o fantezie, ci ceva concret. Motiv pentru care <clears throat> noi vom adopta ceea ce numim noi un pachet de apărare la Chicago. Un pachet pentru apărare care, în termeni foarte concreți, va angaja țările aliate, țările NATO, ca acestea să investească în capacitățile militare necesare în viitorii ani cu utilizarea acestui concept de apărare inteligentă, însă de asemenea va constitui o reafirmare uh, hotărâtă a acestei legături transatlantice. Uh, și eu văd asta ca făcând parte dintr-o viziune de ansamblu, de asemenea. Deci, ar putea, s-ar putea ca summitul de la Chicago să fie ceva mai concret, însă tot face parte dintr-o viziune globală. Pentru mine aici nu e nicio contradicție. Nu există nicio contradicție între a avea o viziune și a putea să o și pui în aplicare. Că nu e nimic mai ușor decât să, mă rog, rostești cuvinte mari uh, și să-ți stabilești o fel de scopuri fanteziste, dar dacă nu ai capacitatea și voința de a le pune în aplicare, atunci nu folosește la nimic. Asta uh, e cel mai bun răspuns pe care îl pot da. Și anume, Chicago face parte din viziunea globală și punerea sa în aplicare. Domnul Sivieț a spus că există anumite dezacorduri între țările alianței și mai ales s-a referit la operațiunea din Libia, dacă am înțeles eu bine. Ar, mă văd nevoit să vă corectez. De fapt, lucrurile nu stau așa, ba din contră, după cum știți, toate deciziile în cadrul NATO se fac pe bază consensuală, deci noi nu am fi putut să ne asumăm responsabilitatea operațiunii din Libia fără a ne fi bucurat de susținerea tuturor 28 state aliate de state aliate. Poate că dumneavoastră vă referiți la faptul că nu toate statele aliate NATO au contribuit activ la operațiunile din Libia. Unele dintre ele pentru că nu uh, dispun de uh, activele necesare pentru o atare operație, altele din alte motive, dar fapt este că toate cele 28 de state aliate au susținut operațiunea și au convenit că putem utiliza cadrul comun NATO Uh, structura de comandă NATO și așa mai departe pentru această operațiune. Așadar, de fapt, operațiunea din Libia a fost o demonstrație clară de unitate și solidaritate în alianța NATO și din punct de vedere militar a fost un mare succes. Adică noi am adus la îndeplinire mandatul ONU de a proteja civilii din Libia. Noi am împiedicat producerea unui masacru. Și am făcut-o astfel încât a, uh, am efectuat operațiune de precizie, deci am minimizat, uh, am minimalizat uh, victimele civile și pagubele, daunele colaterale. Vă spun că operațiunea aceasta a fost un mare succes. Și, în final, domnul Hagi Gheorghiu, dacă am pronunțat corect, m-a întrebat dacă viața în Afganistan s-a îmbunătățit Bine, știm cu toții că Afganistanul reprezintă o țară, o adevărată provocare, una din cele mai sărace țări din lumea întreagă. Dar, acestea fiind spuse, vă pot spune că noi am înregistrat acolo multe progrese. Cred că doar anul trecut s-a înregistrat o creștere economică de aproximativ 8%, în Afganistan și în ce privește educația, lucrurile s-au îmbunătățit uh, radical. 7 până la 8 milioane de copii din Afganistan uh, uh, sunt școlarizați, din care o treime sunt fete. În trecut, fetele nici nu aveau dreptul de a uh, merge la școală. Am văzut că s-au făcut progrese și în domeniul sănătății, sunt multe noi centre, uh, spitale, uh, speranța de viață a crescut, a scăzut mortalitatea infantilă, Noi am construit mii și mii de kilometri de noi drumuri care contribuie, sigur, la dezvoltarea activităților economice, au, uh, s-au deschis noi piețe în Afganistan, mass media înflorește pur și simplu. Așadar, într-adevăr, Afganistanul se confruntă încă cu multe probleme, dar dacă mă întrebați dacă s-au îmbunătățit lucrurile sau nu, răspunsul foarte clar e da. Lucrurile s-au îmbunătățit. Și în final, în legătură cu Turcia, Grecia, știm cu toții că în trecut au existat tensiuni între Turcia și Grecia, dar vestea bună este că datorită alianței NATO, la care participă ambele țări, de la intrarea acestora în NATO, noi am reușit să rezolvăm aceste crize într-un mod uh, foarte pașnic. Și, până la urmă, asta e, uh, asta e ceea ce contează. Asta, în plus, față de succesul alianței, în general. Și anume, iată că și asemenea mm, certuri sau dispute interne au fost soluționate în mod cât se poate de pașnic. Aș spune că ambele țări sunt uh, aliați de încredere și contribuie semnificativ la operațiunile NATO. Și e neîndoielnic că datorită uh, poziției sale geografice și uh, trecutului cultural și religios, Turcia are un rol foarte important de jucat în NATO. Mulțumesc, Anders, trebuie să spun că ai fost un președinte de succes al Consiliului European ca prim-ministru danez, ne amintim foarte bine, și acum și la NATO. Iată, ești foarte... Tu, tu bucur de foarte mult succes. Da, cred că asta ne este de ajutor tuturor, de altfel ne este de, de ajutor și de a identifica, an, pentru a identifica anumite puncte ca să îmbunătățim raporturile dintre UE și NATO. Dar, bun, poate că vom mai putea avea și discuții ulterioare ca să vedeți și cum putem noi, cei de la Parlamentul European, să ajutăm la obținerea unor rezultate concrete, să ajutăm și pe cei de la Serviciul de Acțiune Externă, pentru o mai bună cooperare cu NATO, pentru că, până la urmă, e vorba și de a economisi bani. Poate e problema cea mai importantă uh, în uh, vremurile actuale, pentru că o abordare comună și o sinergie nu poate decât să ne întărească pozițiile și să ne ajute să ne, facă, să ne facem treaba. Noi luptăm pentru pace, libertate și asta cu acordul tuturor cetățenilor. Mulțumesc și succes la Chicago! Sper că va fi un summit de succes. Mulțumesc! Freunde, ja. Ich möchte auf Tagesordnung. Dragi prieteni, aș dori să revenim la punctul 3 de pe ordinea de zi. Mâine veți primi aceste comunicări și în scris, sau mai târziu, dar în weekend, vineri, sâmbătă și duminică, a fost organizată o conferință a președinților parlamentelor celor de șapte de state membre, împreună cu Parlamentul European, și s-a ajuns la un acord în legătură cu organizarea unei uh, conferințe uh, pe uh, tema politici externă. Cred că este un rezultat foarte bun. Eu nu mă așteptasem ca cu ocazia acestei ședințe să ajungem la acest rezultat. Cred că până la urmă am găsit un echilibru bun între interesele parlamentelor naționale și Parlamentul European. Ne vom baza pe articolul 9, protocolul numărul 1, deci nu în cadrul COSAC, ci este vorba de o întâlnire a reprezentanților din uh, comisiile de apărare și de afaceri externe din Parlamentele Naționale și a Parlamentului European. Apoi, Parlamentele Naționale sunt reprezentate de șase persoane, Parlamentul European de 16 persoane, statut de observator uh, va reveni uh, țărilor, reprezentanților din uh, țările candidat și din țările care nu fac parte din NATO. Apoi va fi organizat un secretariat. Din acest secretariat va face parte președinția și președinția Parlamentului și președinția țării care deține președinția Consiliului European. Deci Troica și Parlamentul European. Conducerea va fi exercitată de președinție în colaborare apropiată cu Parlamentul European și este o structură pe care, la care ne gândisem și noi în trecut aici la comisia noastră AFET. Întâlnirile vor avea loc în statul care deține președinția Consiliului uh, European și la Parlamentul European deci, uh, întâlnirile din Parlamentul European cred că ne vor ajuta la economisirea unor resurse financiare. Este un punct foarte important pentru că um, aspectul financiar este important. Va trebui să vedem cum vom putea pune în aplicare această structură la care ne-am gândit. Și cred că direcția pe care a luat-o această structură este una foarte bună. Va exista o procedură de, de revizuire după 2 ani. Vom vedea mai bine cum funcționează lucrurile atunci. Deciziile luate de această instituție nu sunt obligatorii și ele pot fi luate doar în uh, unanimitate. Deci este vorba de un, mai degrabă de un for de, care să permită un schimb de opinii pentru a uh, înțelege mai bine care este situația la Parlamentul European și în Parlamentele Naționale. Deci cred că este o bază pentru a crea un adevărat parteneriat între Parlamentul European și Parlamentele Naționale Nu există un schimb de competențe ale acestor instituții. Competențele sunt foarte clare atât în ceea ce privește Parlamentul European, cât și în ceea ce privește competențele Parlamentelor Naționale. Nu dorim să amestecăm lucrurile, lucrurile trebuie să fie foarte clare din acest punct de vedere. Oricum, eu sunt ușurat de faptul că am mers mai departe și putem începe această activitate. Ajung la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de un schimb de opinii cu reprezentantul special și cu șeful delegației al Uniunii Europene în Afganistan, Ligaudas Usahas. Mă bucur că ați venit alături de noi Dumneavoastră ați avut niște experiențe interesante, sunt sigur, din momentul uh, în care ați mers la, la Kabul, dacă să mă gândesc la ce s-a întâmplat pe 21 aprilie acolo. Și cred că um, acest schimb de opinii din punct de vedere tematic se potrivește foarte bine uh, după schimbul de opinii pe care l-am avut cu secretarul general al NATO. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, uh, reprezentanții Parlamentelor Naționale. Este o onoare pentru mine să iau cuvântul în fața dumneavoastră după o prezentare atât de cuprinzătoare din partea secretarului general al NATO. Doresc să vă prezint care este părerea mea vis-a-vis -vis de situația din Afganistan și care este rolul Uniunii Europene în acest stat. În ultimul deceniu, comunitatea internațională și guvernul afgan au făcut progrese importante pentru uh, obiectivul comun care reprezintă un, Afgan, un Afganistan stabil din punct de vedere democratic care să asigure securitatea populației proprii. Uniunea Europeană a avut un rol important în acest proces. Accesul la educație, la sănătate a ajuns la nivele necunoscute înainte. Uh, securitatea uh, se îmbunătățește peste tot în, Afganistan, în mai multe districte, în mai multe orașe, mai ales în zona de sud, Afganistan, Afganistanului. Forțele armate afgane se ocupă acum de și asigură jumăt, securitatea pentru jumătatea din populației Afganistan, Afganistanului. Atacurile din Kabul de, de săptămâna trecută ne arată că situația legată de securitate este una uh, dificilă și drepturile omului, din punct de vedere a drepturilor omului, există probleme în continuare uh, și durabilitatea progreselor făcute depinde de guvernanța bună și de securitate. Fără o guvernanță bună, nu există o securitate pentru instituțiile guvernamentale. Doar așa pot fi garantate drepturile omului, doar așa pot fi îndeplinite ambițiile afgane legate de investiții și de creștere economică. Știm foarte bine că la nivel regional este nevoie de o colaborare consolidată pentru a ajunge la siguranța necesară în regiunea de acolo. Comuni- comunitatea internațională are o strategie de sprijinire a guvernului afgan, ținând seama de aceste obiective. Cu ajutorul Uniunii Europene, această strategie va putea funcționa foarte bine. Cele patru conferințe internaționale organizate în acest an uh, reprezintă o posibilitate ca angajamentele făcute pentru sprijinul Afganistanului reprezintă bazele dezvoltării viitoare. Vă aduceți aminte că la Bonn, în decembrie anul trecut, comunitatea internațională și-a reafirmat sprijinul pentru Afganistan, s-a angajat să sprijine Afganistanul prin procesul de transformare de după anul 2014. Și, în schimb, guvernul af- afgan și-a reiterat angajamentul făcut la conferința din Kabul din iulie 2010 de a îmbunătăți uh, uh, guvernanța, să treacă la reformele structurale necesare pentru a permite atragerea de investiții internaționale. La Bonn, Uniunea Europeană a dat un exemplu, a anunțat că decizia Consiliului de Ministri Externe din noiembrie anul trecut de a negocia un parteneriat, un acord de parteneriat cu Afganistanul va deveni, va deveni o realitate cât mai repede pentru a păstra relațiile pe viitor, cel puțin la nivelul care există acum. Uniunea Europeană s-a angajat să sprijină în continuare pregătirea uh, poliției din Afganistan după anul 2014. Pentru a sublinia cât de important este pentru comunitatea internațională parteneriatul cu Afganistanul, conferința de la Tokyo din acest, din acest an, din iulie, se va concentra pe guvernanță. Trebuie să fie dezvoltată o strategie pentru Afganistan pe termen lung, pentru că acest stat să se poată um, sprijini singur. Este o regiune care se bucură de un potențial de creștere economică mare. Afganistanul este o țară punte în Asia, conectează Asia Centrală, Asia de Sud, este o țară bogată în uh, resurse naturale, în diverse minereuri, cum este litium, dar pentru a se bucura de acest potențial pe termen scurt, Afganistanul trebuie sprijinit de comunitatea de donatori internaționale, așa cum a fost demonstrat de un studiu recent publicat de Banca Mondială. La Tokyo ne așteptăm ca guvernul afgan să-și reafirme angajamentul de respectare a angajamentelor trecute, mai ales din punct de vedere al guvernanței. Guvernul afgan recunoaște faptul că acțiunile sunt necesare pentru a se bucura în continuare de sprijinul comunității internaționale, inclusiv din partea Uniunii Europene. și comunitatea internațională va trebui să recunoască că este nevoie să continue investițiile în evoluțiile sociale și economice din Afganistan, să sprijină uh, programele care au apărut după uh, procesul inițiat la conferința de la Kabul. În același timp, comunitatea internațională va reitera sprijinul pentru o strategie în secvență pentru a um, reacționa la scăderea ajutorului din partea comunității internaționale. Va trebui să, să se discute și despre durabilitatea uh, forțelor de securitate afgană. S-a discutat de necesitatea de a reduce forțele armate afgane la 280.000 de oameni și 228.000 de oameni și ace- aceste uh, forțe armate trebuie să fie finanțată în mod uh, corespunzător. Și sprijinul Uniunii Europene uh, după anul 2014 tocmai este discutat. Și sunt convins că Uniunea Europeană își va, va putea contribui într-un mod uh, fundamental. Stabilitatea Afganistanului depinde de sprijinul statelor din regiunea respectivă pentru Afganistan. Uh, Cooperarea regională trebuie uh, consolidată după summitul de la Istanbul. Guvernul afgan și-a declarat interesul uh, vis-a-vis -vis de sprijinul din partea Uniunii Europene, ținând seama de experiența europeană din punctul de vedere al integrării politice și economice. În acest moment, țările din așa numita regiune Inima Asiei lucrează pe marginea unei inițiative de a combate terorismul, de a coordona activitatea autorităților respective și așa mai departe. Doamnelor și domnilor, ținând seama de acest plan de acțiune, Uniunea Europeană s-a concentrat pe consolidarea autorităților afgane, pe consolidarea drepturilor omului, pe uh, promovarea dezvoltării economice și pe punerea la dispoziție asistenței pentru dezvoltare. S-au făcut progrese din punctul de vedere al uh, capacităților. Uniunea Europeană și-a intensificat eforturile în domeniul reformei administrative. A apărut un minister care e performant. Dezvoltarea rurală, de asemenea, uh, a fost consolidată, însă rămâne nevoia pentru construirea capacității. Există încă provocări semnificative, de exemplu, existența unui serviciu civil paralel pe care, din păcate, comunitatea internațională a ajutat să funcționeze progresele continuă să fie destul de uh, lente. Reforma electorală este o prioritate pentru Uniunea Europeană care încurajează guvernul afgan să-și onoreze angajamentele și e bine că președintele Carvai recent a spus că e gata să uh, se gândească la o reformă electorală și în această lună a spus că va uh, desfășura consultări publice pentru reforma electorală. Chiar uh, zilele trecute, primele consultări publice în legătură cu uh, modificarea legii electorale au avut loc la Cabo. Acest dialog este necesar dacă alegerile din 2014 uh, după cum sperăm noi, vor fi uh, libere și transparente și percepute ca atare de către afgani. Uh, se dezvoltă de asemenea practica parlamentară în, Af- în Afganistan și noi continuăm să-i susținem în acest sens. Și Parlamentul afgan are mare potențial și e bine să strângem legăturile între Parlamentul Național al Afganistanului și Parlamentul European și Parlamentele Naționale Europene cu programe pentru a le spori capacitatea și pentru o politică mult, o cultură politică multipartită trebuie stabilit un sistem în care toți afganii să aibă un cuvânt de spus. Și în legătură cu uh, rolul politic al vecinului lor, Pakistanul, uh, lucrurile trebuie într-adevăr îmbunătățite. Dar au existat noi evoluții în acest an. Pentru prima oară, guvernul uh, Pakistanului a făcut apel direct la talibani ca să uh, înceapă convorbiri uh, pentru încetarea focului și pentru uh, procesul de pace. Evoluțiile acestea sunt încurajatoare, totuși, după cum știm cu toții, relațiile între Taliban și Pakistan sunt complexe și nu există nicio garanție că talibanii își vor înceta rezistența față de uh, începerea negocierilor cu Kabul. În uh, întâlnirea mea cu uh, noul însărcinat al Consiliului pentru Pace, am uh, reiterat susținerea Uniunii Europene pentru procesul de pace și am subliniat importanța de a ne asigura că orice acest proces trebuie să aibă un rezultat conform cu uh, standardele internaționale, drepturilor omului, mai ales drepturile femeilor. Uniunea Europeană continuă să furnizeze susținere politică pentru procesul de pace din Afganistan. Elemente uh, semnificative uh, Uh, sporesc uh, perspectiva unei, unui succes, însă uh, sigur că guvernul afgan trebuie în continuare să facă mai multe pentru a susține o integrare. În ce privește statul de drept, Uniunea Europeană a contribuit semnificativ la a crește conștientizarea faptului că e nevoie de o forță legală și nu de o forță paramilitară în ce privește forțele de poliție. Noi conlucrăm pentru a spori profesionalizarea forțelor de poliție afgane și în ce privește sectorul de justiție, de asemenea, noi ajutăm foarte mult și avem o strategie cu Ministerul de Interne. Totuși e clar că uh, mai mari eforturi sunt necesare în ambele sectoare și e regretabil că situația drepturilor omului nu s-a îmbunătățit în ultimele luni. Discriminarea și violențele împotriva femeilor continuă să uh, ne preocupe foarte mult. Uniunea Europeană și-a întețit uh, susținerea pentru societatea civilă și și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu multe încălcări ale drepturilor omului în întâlniri cu guvernul afgan și cu alți actori din zonă. Pentru a stimula creșterea economică, Uniunea Europeană a continuat să conlucreze cu guvernul afgan pentru a uh, promova uh, reforma agricolă, dezvoltarea uh, sectorului privat, inclusiv minier, și să susțină lansarea unei camere de comerț în Afganistan. O cooperare consolidată între Afganistan și vecinii săi ar fi în beneficiu întregii regiuni și ar susține evoluția, dezvoltarea economică a Afganistanului. Ultimele evoluții ne arată că există semnale pozitive și se pot înregistra progrese în legătură cu cooperarea tuturor țărilor din zonă. În Afganistan au crescut și nevoile umanitare în ultimele luni. Câteodată Practic, populația nu are acces în multe zone ale țării la uh, practic mijloacele de bază și nici asistența internațională nu a putut ajunge la uh, populație. Uniunea Europeană uh, a contribuit cu aproape 35 de milioane de euro doar anul trecut ca să ajute oamenii afectați de conflicte și dezastre naturale și a ajutat și pe persoanele țămutate interne. Deci, iată, o susținere pe mai multe niveluri uh, a Uniunii Europene pentru Afganistan, care a contribuit la mai multă securitate și la o dezvoltare a Afganistanului. Uniunea Europeană poate susține Afganistanul în transformarea sa și după 2014. Negocieri pentru un acord de cooperare, pentru parteneriat și dezvoltare au început în martie anul acesta și o a doua rundă de negocieri e prevăzută pentru luna viitoare. Sperăm că uh, rezultatul va fi un cadru uh, obligatoriu legal pentru noi relații cu Afganistanul în anii viitor, cu o agendă comună, cu valori comune, cu drepturi și obligații comune, în zone cum ar fi comerțul, educația, investițiile, drepturile omului și, în încheiere, a spune că e clar că Afganistanul are nevoie mai multe, de mai multe decât securitate pentru a înlătura rezultatele la 30 de ani de război. Nu e nevoie de o abordare durabilă care să permită instituțiilor să uh, ajungă la un cadru legal stabil și un mediu economic care să înlesnească creșterea economică și cred că întreaga comunitate internațională a, va avea un rol a, uh, important aici, cu mai multă cooperare, inclusiv cu guvernul afgan. Provocarea aceasta ne privește pe toți și trebuie să vedem cum vom acționa practic. În perspectiva de dincolo de 2014, trebuie ca tranziția de la un, uh, o abordare militară să treacă la, cea, la o abordare civilă. Uh, în 2014, Afganistanul va fi încă una din cele mai sărace țări din lume și încă va avea nevoie de multă susținere din partea comunității internaționale. Totuși, uh, națiunile, după cum știm, trebuie să-și găsească singure calea spre progres pentru un pentru a-și asigura un viitor durabil. Pe de altă parte, Uniunea Europeană, SUA și comunitatea internațională nu mai pot să repete greșelile din trecut, uh, întorcând spatele Afganistanului. Mulțumesc pentru atenție și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Domnul Tempestini, Camera Deputaților din Italia. Signor, comisar, signor rappresentante, Mulțumesc. Aș dori să întreb pe domnul reprezentant care e rolul Uniunii Europene pentru perioada eh, de după 2014. Se poate spune că Europa dorește să își sporească activitatea în funcție de promovarea guvernanței și a societății civile afgane sau eh, există altă soluție? În al doilea rând, ce crede despre posibilele evoluții ale situației Iranului în față de Afganistan. În al treilea rând, ce credeți despre tratativele care au demarat între coaliție și guvernul Karzai și talibani? Și în acest sens, Există oare un rol de jucat pentru Uniunea Europeană în acest context? Și o ultimă observație. Din partea Uniunii Europene, există oare o evaluare a faptului că după 2014 trebuie garantată protecția formatorilor și oare cum trebuie judecată și înfăptuită, adusă în fapt această uh, protecție a formatorilor. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Galer. Încă o dată, bun venit uh, invitatul nostru, domnul Ursațcas, la FET. Sigur că toată lumea se întreabă un lucru, ce se întâmplă cu siguranța acestui stat, ce se întâmplă cu proiectul și măsurile noastre după retragerea forțelor în 2014. Iar în ceea ce privește domeniul militar, trebuie să acționăm atât, ca, atât în, în calitate de Uniunea Europeană, cât și NATO, cât și toată comunitatea internațională la un loc și ne putem cu toții aștepta ca după retragerea noastră guvernul să fie în măsură cel puțin să garanteze uh, că pe teritoriul Afganistanului nu mai există amenințările teroriste de dinaintea intervențiilor noastre. Acesta este domeniul uh, care ne preocupă pe noi toți. Iar în ceea ce privește proiectele și rolul Uniunii Europene, iată care este întrebarea mea. Avem diferiți actori politici, avem uh, guverne, partide, uh, triburi, uh, cu care trebuie să discutăm despre măsurile noastre, având drept obiectiv consensul, pentru că tot ceea ce facem noi în sectorul sănătății, educației, infrastructurii și așa mai departe, sunt lucruri pe care trebuie să le realizăm nu doar în așa fel încât guvernul de acum să poate să le implementeze, ci și guvernul de mai apoi. Deci trebuie ca aceste lucruri să persiste și atunci trebuie să ne punem problema în felul următor. Cum purtăm noi uh, dialogul dincolo de ministerele care există la ora actuală, astfel încât să asigurăm continuitate? Ca și după retragerea trupelor, precum și în cazul uh, unei alte formule guvernamentale, să putem să fim siguri că investiția noastră pentru oamenii de acolo este o investiție durabilă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune domnul Clici. S-a constatat că în ultimii ani privim Afganistanul mai mult din perspectivă NATO decât din perspectiva Uniunii Europene, iar din punctul de vedere al NATO, Uniunea Europeană nu dă rezultatele scontate. Ce înseamnă asta? Există o abordare comprehensivă care a fost abordată, care a fost uh, implementată, mă scuzați, de către NATO și în cadrul acestei abordări comprehensive, NATO nu a întreprins doar acțiuni militare în Afganistan și în alte state similare, ci și acțiuni umanitare, de dezvoltare. E vorba de niște sarcini care ar fi trebuit să revină Uniunii Europene. Anul 2014 va fi un punct de cotitură. Pentru că dacă Uniunea Europeană nu se implică activ, atunci va fi absentă din Asia Centrală pentru totdeauna. Al doilea aspect pe care doresc să-l menționez astăzi se referă la faptul că suntem pe punctul de a avea o a treia rundă de predări în uh, regiuni și am văzut că e vorba de niște acte formale care sunt puternic influențate politic. Mazarel Sharif, Bamian Pancer au fost uh, vizați în prima rundă și aceste predări au fost făcute pe anumite criterii. Dar în cazul altor orașe, criteriile au fost doar de natură politică. Iar întrebarea mea către dumneavoastră, domnule Ușațcas, este ce se va întâmpla pe viitor? Cu cât uh, deciziile luate vor fi mai colorate politic, cu atât marja de manevră în Afganistan va fi mai redusă pe viitor. Și acum, dată fiind discuția noastră cu secretarul general al NATO, mă interesează foarte mult ce se va întâmpla în a doua jumătate a lui 2013 și în 2014. Ce înseamnă când comunitatea internațională spune că NATO își va limita acțiunile la acțiuni de asistare? Ce înseamnă asta concret? Sub ce formă va sprijini NATO Afganistanul post-2014? reducerea acțiunilor militare ar putea, de fapt, să aibă drept rezultat o amenințare mult mai mare venită din partea ceea ce înseamnă Afganistan. Și dacă aceasta este poziția care se va adopta la Chicago și așa se pare că va fi, mă interesează care vor fi consecințele militare. Și anume, care e scopul militar al acestei declarații? Ce înseamnă, de fapt, sprijin pentru Afganistan? Vă mulțumesc. Doamna Copa are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, trei întrebări foarte scurte. În primul rând, e vorba de uh, rolul Poliției Naționale Afgane. Cum uh, vedeți rolul forțelor polițienești după retragerea uh, aliaților? Pentru că știți că în continuare, aceste forțe polițienești nu dispun de calități de bază și e o problemă cu corupția, cu analfabetismul și așa mai departe. Iar după retragerea forțelor în 2014, este foarte probabil ca insurgența să ia amploare. Și atunci vreau să ascultă noastră cum întrevedeți rolul poliției în acest nou context. În al doilea rând, mă refer la niște critici mai vechi exprimate cu privire la uh, Uh, cooperarea dintre diferitele organisme din Afganistan. De exemplu, din cauza uh, separării sarcinilor comisiei, din, uh, din cauza sarcinilor diferite oferite EUPOL, au apărut disparități. Și există opinii foarte diferite cu privire la Afganistan. Uh, Mă interesează cum anume coordonarea intraeuropeană față de Afganistan s-a schimbat acum că există Serviciul European de Acțiune Externă și cum întrezăriți evoluția acestea pe viitor. Ultimul meu uh, punct se referă la atacurile recente uh, întreprinse de insurgenții talibani în diferite locuri, simultan, în Afganistan, inclusiv în Kabul, inclusiv în zona verde chiar. A fost clar o demonstrație de forță și Există și o tentativă de a pune sub semnul întrebării uh, modul în care forțele afgane de securitate pot prelua răspunderea pe viitor. Dată fiind uh, situația la ora actuală, e foarte clar că o soluție militară nu e posibilă, așa că trebuie să explorăm și calea diplomatică. Avem o strategie în această privință? Care e strategia UE? Ar trebui să combinăm mijloacele militare cu eforturile diplomatice și, dacă da, care sunt pașii care ar trebui întreprinși în viitorul apropiat? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Tsingheris. În primul rând, vreau să adresez, să adresez mulțumiri domnului uh, Ușațcas pentru faptul că își riscă mereu viața în aceste zone foarte periculoase. O pune în pericol viața lui și a familiei sale la Kabul. Asta pentru a milita pentru ideile și valorile Uniunii Europene. E o misiune de onoare. Secondly, talking about și în al doilea rând vreau să vorbesc uh, la același capitol despre valorile noastre pe care dumneavoastră le reprezentați acolo. Noi, practic, uh, am construit Uniunea Europeană pe uh, declarația făcută după cel de-al doilea război mondial, declarația de pace, și mă interesează uh, modul în care putem să construim punți de legătură pentru societatea civilă. Dumneavoastră sunteți în mijlocul societății civile afgane. Cum evaluați modul în care s-a schimbat situația de când ați ajuns dumneavoastră acolo? Cât de mare a fost progresul, cât de mare a fost contribuția Uniunii Europene în interior, astfel încât societatea afgană să fie mai puțin fundamentalistă, mai puțin bazată pe ură, mai puțin uh, Uh, legată de tratamentul inegal al femeilor și a demnității umane în general. Câteva cuvinte despre această evoluție. Nu e o realitate militară, e mai degrabă realitatea lumii bazate pe valori în care trăim. Doamna Lösing are cuvântul. Mulțumesc. Domnul Rasmussen a vorbit mai înainte despre viitorul angajamentului NATO în Afganistan în cadrul misiunilor de instruire. Și acum am o întrebare în ceea ce privește viitorul EUPOL în uh, Afganistan. Care este rolul acestui organism în Afganistan? Va fi continuat sau nu? Și la nevoie va fi încadrat în misiunile NATO de instruire sau cum altfel se va proceda? Concret, care este rolul UE în uh, cadrul acestor intervenții pe viitor? Domnul Rasmussen, de asemenea, s-a referit la faptul că um, va fi nevoie de agenți militari care să-i protejeze pe instructori. Cum anume trezăriți rolul UE și la acest capitol? La nevoie vreau să știu dacă aveți idei concrete uh, Um, cifre concrete la care se va face apel în cazul în care misiunea Opol va fi continuată. La un moment dat uh, se vorbea despre faptul că până la uh, finele lui 2012 325.000 de agenți polițienești trebuie să fie instruiți în Afganistan. Mai apoi s-a discutat despre uh, 230.000, deci numărul a scăzut. Uh, concret, la ce număr ne situăm la ora actuală? Mulțumesc! Am și eu o întrebare, spune președintele. S-a vorbit deja despre influența Pakistanului și despre ce putem să facem mai mult uh, politic acolo, pentru că Pakistanul e un nucleu foarte important în relația cu Afganistanul și în uh, cooperarea din regiune, uh, cooperarea cu forțele de coaliție. Vrem să ne întâlnim cu senatorul Rabani și poate că dumneavoastră ne puteți oferi câteva sfaturi înainte. Mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale pentru interesul în legătură cu ceea ce se întâmplă în uh, Afganistan. Mă bucură și sentimentele exprimate față de situația mea de acolo. Um, sunt uh, fără familie în uh, Afganistan dar uh, pentru a vă răspunde la întrebările puse. Întrebarea doamnei Cambischi și doamna Lözing. Care va fi rolul Uniunii Europene după anul 2014? Care va fi rolul EUPOL? Cred că din acest punct de vedere um, este important. Uh, în, uh, l-am ascultat pe secretarul general domnul Rasmussen care a subliniat care sunt interesele comune între Uniunea Europeană și NATO, dar uh, nu ar trebui să ne limităm la aceste interrelații între EUPOL și ISAF. Cred că există o angajare mult mai largă a Uniunii Europene în relația cu Afganistanul, pe lângă NATO și alți actori internaționali, Știm foarte bine că Uniunea Europeană, deși nu are la dispoziție forțe militare, dar există 30.000 de cetățeni europeni care, europeni care se implică în programele din Afganistan. Noi punem la dispoziție foarte mult sprijin pentru dezvoltare. Um, Statele Unite pune la dispoziție o sumă de 2,5 miliarde uh, de dolari. Um, Uniunea Europeană 1 miliard de euro. Deci avem un cuvânt greu de spus acolo. Avem un rol uh, proeminent din punct de vedere uh, politic și de uh, sprijin pentru dezvoltare. Pe de altă parte, pe, pe de altă parte, misiunea de pregătire a poliției are un rol foarte important. În urmă cu doi ani, când ajunsesem în uh, Afganistan, părerea față de Europol era mai degrabă negativă, nu doar printre actorii internaționali, dar și printre membrii statelor uh, Uniunii Europene. Dar, între timp, Europol a devenit mai important situația de pe teren din uh, Afganistan a făcut necesar uh, tocmai pregătirea pe care o pune la dispoziție EUPOL. Această pregătire nu poate fi pusă la dispoziție de alți actori internaționali. Deci, cred că acest lucru răspunde deja cumva uh, întrebărilor referitoare, referitoare la viitorul rolului Uniunii Europene. După cum am spus, în noiembrie 27 de miniștri externe Uniunii Europene au ajuns la concluzia că trebuie să se ajungă la un acord obligatoriu, un acord larg care va acoperi probabil uh, următorii 10 ani și acest acord va spune care este foaia de parcurs pentru cooperarea viitoare între Uniunea Europeană și Afganistan. Drepturile omului, schimburi comerciale, investiții, uh, pregătirea poliției și așa mai departe. Nu am decis care va fi rolul exact al EUPOL. Deci astăzi dimineața am discutat uh, când am venit de la EUPOL despre Eu, Am discutat care va fi acest uh, rol. Știți foarte bine că are loc o revizuire uh, strategică a EUPOL în acest moment și rezultatul va fi anunțat cândva în vară, probabil. Acest lucru înseamnă că trebuie să ne gândim la contextul larg, care va fi rolul general al comunității internaționale în Afganistan. Am auzit ce a spus domnul Rasmussen despre rolul NATO în misiunea de pregătire a forțelor afgane după anul 2014. Păi s-a pus o întrebare legată de cine va asigura securitatea pentru diferitele programe de după 2014 în care ne vom implica. Cred că va fi nevoie de un efort concentrat concertat din partea noastră și a partenerilor noștri uh, de, dincolo de Atlantic, implicând și actorii regionali. Acum, în legătură cu relațiile dintre Iran și Afganistan. Ca să fiu sincer, în Kabul am relații foarte bune cu ambasadorul iranian, avem uh, interese comune, iranienii sunt interesați să colaboreze cu Uniunea Europeană și cu actorii internaționali, mai ales în combaterea traficului de stupefiante. Am uh, participat la o întâlnire uh, preliminară uh, înaintea organizării unei conferințe regionale la care participă Iranul, Turkmenistan, Kazakhstan și India. Și, după cum am spus, Iranul este interesat să conducă un grup de lucru în cadrul acestei inițiative, deci există totuși anumit, există anumite aspecte unde există un numitor comun între noi și cred că putem avea un rol constructiv în discutarea și rezolvarea amenințărilor regionale împreună cu actorii uh, din regiunea respectivă, în legătură cu negocierile între Karzai și talibani. Da, au început, dacă nu mă înșel, în urmă cu 10 luni, cândva înainte de 16 cred că pe data de 14 aprilie, de fapt, o delegație a vizitat Kabulul, unde s-au purtat discuții cu uh, guvernul, cu noul, uh, noul conducător al Consiliului pentru Pace. A avut loc un prânz de lucru, au fost prezentate anumite cereri. Se pare că cel puțin un grup din partea talibanilor au, a intrat în discuții directe cu guvernul Karzai. Am răspuns parțial întrebării legate de asigurarea securității formatorilor. Apoi, în legătură cu interacțiunea și situația generală a actorilor uh, din societatea afgană, rolul liderilor religioși și așa mai departe. Există un dialog cu acești actori uh, zilnic. Mă întâlnesc cu oameni din nord, din Kandahar, până în uh, sudul Afganistanului și acest lucru nu-l fac doar eu, ci și ceilalți reprezentanți ai Uniunii Europene, pentru că înțelegem foarte clar că trebuie să avem un dialog nu doar cu guvernul, ci cu o societate foarte complexă, societatea afgană, uh, care are propriile modalități tradiționale de a funcționa. Uh, poate uneori justiția nu ni se pare una umană, dar aceasta este realitatea cu care ne confruntăm și trebuie să intrăm în dialog cu societatea afgană din acest punct de vedere. Și eu pot să vă spun din uh, experiența mea de a primi diferite delegații, fie că este vorba de membri a unor consilii politice, politice sau uh, participând la diverse șure, am văzut că există o participare largă și este, apre- este apreciat ajutorul umanitar pus la dispoziție de Uniunea Europeană în Afganistan. Acum, la întrebarea, în legătură cu întrebarea domnului Clich, relațiile între NATO și Uniunea Europeană. Cred că v-am răspuns deja Uh, parțial la această întrebare. Este o uh, percepție greșită faptul că Uniunea Europeană nu-și asumă uh, rolul pe care îl are. Ce face Uniunea Europeană este să se angajează pe termen lung, aprofundat, în Afganistan pentru a ajuta, pentru a facilita crearea bazelor statului afgan, un stat care să trăiască în mod pașnic cu vecinii. Situația se va modifica considerabil după anul 2014, moment în care trupele vor fi retrase. Și acum răspuns de întrebării doamnei Copa. Într-adevăr, noi vom rămâne în Afganistan și după anul 2014. ne-am luat angajamente și angajamentele noastre se vor uh, transforma și în fapte. Și vom trece la un angajament pe termen lung, din acest punct de vedere, cu Afganistanul. Din punctul de vedere al dezvoltării poliției afgane, în urma uh, cursurilor de pregătire puse la dispoziție de EUPOL, de autorități din partea forțelor de poliție uh, din Italia și din Franța, am văzut că forțele de poliție afgane devin tot mai uh, profesioniste. V-am spus deja că acțiunile EUPOL sunt apreciate de colegii noștri din uh, Statele Unite ale Americii și din Afganistan. Cred că colegii din Statele Unite nu înțeleseseră cât de importantă este această misiune de pregătire a poliției civilă Um, însă pentru o anumită perioadă de timp va fi nevoie de forțele de poliție paramilitare, însă treptat, treptat, uh, forțele oficiale de poliție vor avea un rol tot mai important. Va fi vorba de forțe care vor avea la dispoziție uh, mijloacele necesare de anchetă și așa mai departe. Din punctul de vedere al cooperării uh, intereuropene, dacă acest lucru se va modifica, care va fi relația între Comisie și EUPOL. Da, lucrurile s-au schimbat. Înainte să ajung eu în Afganistan în urmă cu doi ani, exista o confuzie în legătură cu cine reprezintă Uniunea Europeană, însă acum um, partenerii noștri uh, știu foarte bine pe cine trebuie să sună dacă doresc să vorbească cu reprezentanții Uniunii Europene în uh, Afganistan. Toată lumea știe care este numărul meu de celular. Eu sprijin uh, din punct de vedere politic EUPOL uh, și nu toate statele membre ale Uniunii Europene sunt reprezentante în Afganistan, doar 17, dar cu, uh, cu toții lucrăm într-un mod coerent pentru a influența deciziile luate în Afganistan um, în sensul intereselor noastre și Afganistanului. Apoi, întrebarea domnului Zingeris vis-a-vis de societatea civilă. Dacă s-au înregistrat progrese în uh, ultimii 10 ani sau cel puțin în ultimii 2 ani de când m-am implicat și eu în Afganistan, pot să vă spun că s-au înregistrat progrese considerabile. Uh, v-am spus care au fost impresiile mele când am ajuns în Afganistan în urmă cu doi ani. În primul rând, m-a surprins foarte mult cât de dinamică este presa liberă din Afganistan. Este mult mai liberă, este mult mai robustă decât în unele state aflate în imediată vecinătatea Uniunii Europene. În al doilea rând, există o rețea robustă a societății civile în Afganistan. Societatea civilă se confruntă cu condiții uh, severe, nu au la dispoziție prea mare, o finanțare prea mare, nu au o influență prea mare asupra deciziilor politice, dar este foarte mulțumitor să vezi că tot mai multe femei sunt reprezentate în Parlament, dar sunt reprezentate tot mai mult peste tot în viața socială și politică din Afganistan. Cred că am răspuns la întrebării referitoare la rolul viitor al EUPOL, despre care tocmai discutăm. Acum, în legătură cu Pakistanul și rolul acestui stat. Desigur, Pakistanul este un vecin foarte important al Afganistanului și din contactele și discuțiile pe care le-am avut cu uh, pakistanezii din, care vin la Kabul din, din Islamabad, ne-am dat seama că există o modificare a atitudinii față de ceea ce se întâmplă în regiunea respectivă și față de ceea ce se întâmplă în Afganistan în mod particular. Cineva din partea conducerii uh, pakistaneze a declarat că se va putea progresa doar în momentul în care cei din Kabul vor ține seama de ce se întâmplă în Islamabad și invers. Știți foarte bine că au avut loc schimburi uh, politice, un dialog între prim-ministru Ghilani din Pakistan și domnul uh, Karzai. Există discuții cu uh, talibanii și în cadrul uh, ultimei vizite a ministrului extern din Pakistan, dumneei s-a întâlnit nu doar cu uh, guvernul Afganistan, dar uh, a declarat că respectă integritatea teritorială a Afganistanului. De asemenea, s-a întâlnit și cu alți actori importanți din Afganistan de atunci. Cred că v-am răspuns la toate întrebările dumneavoastră și doresc să vă mulțumesc pentru interesul pe care îl dovediți față de ce se întâmplă în Afganistan și aș dori ca Parlamentul european să aibă contacte cât mai strânse cu jirga din uh, Afgan. Um, este foarte important ca această instituție afgană să aibă o poziție cât mai consolidată pentru că sprijină această politică, uh, această mentalitate politică bazată pe mai multe partide în Afganistan. Vă mulțumesc, domnule ambasador, pentru această dezbatere. Sunt de acord cu domnul Zingaris și mă alătur dumnealui mulțumindu-vă pentru munca dumneavoastră de acolo. situația va fi um, foarte interesantă până în anul 2014 și după acest an. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc toate cele bune. Peters, wir sind aber auch hier. Ah, das wird auch die Sprecher sind jeweils drauf. Colleagues, uh, I would like to Dragi colegi, aș dori să urez bun venit Doamne Claude François Ornu, director executiv al Agenției Europene de Apărare. În criza economică ne arată ce important este să avem o partajare a resurselor și ce important este și cooperarea dintre NATO și UE. Aș dori să știu, doamnă, dacă sunteți de acord și dacă ați putea să ne oferiți câteva idei sau orientări uh, înainte de summitul NATO. Se acordă multe atenție pentru rezolvarea problemelor de capacitate curentă dar ar trebui să ne preocupăm și de exploatarea întregului potențial în zona cercetării, dezvoltării, nu neapărat cu mai multe fonduri, pentru că acum se vorbește despre reducerea de fonduri, din păcate, și de aceea e teamă că ar nu ar trebui să ne referim neapărat la problema bănească, pentru că bugetul UE este destul de restrâns în unele țări. Și presiunea bugetară este foarte mare. Așadar, am dori să vedem eh, ce aveți eh, de spus dumneavoastră, mai ales că ne aflăm în plină negociere pentru viitorul cadru financiar multianual. Cu, asta, doamnă, cu această doamnă Arnu aveți cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc. Pot să vă pun o întrebare? Pot să vorbesc engleză sau franceză? Cum doriți, doamnă? Atunci probabil va fi mai bine pentru dumneavoastră dacă vorbesc franceză, dar sigur voi putea răspunde dacă doriți uh, și în engleză întrebările dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc președintele, să spun uh, că este o mare onoare pentru mine că să fiu invitat aici în fața comisiei dumneavoastră. În mod constant noi participăm la lucrările sede și este foarte important să putem uh, avea acest dialog cu Parlamentul European. Domnul președinte a reamintit ce spuse secretarul general NATO în legătură cu contextul. Cred și eu că e un moment cheie acesta pe care trecem și anume uh, acum avem posibilitatea, poate că nu avem de ales și trebuie să demonstrăm că datorită cooperării și muncii în comun și sinergiilor europene uh, să putem să ne apărăm propria securitate și să ne asumăm propria responsabilitate mai ales uh, cu uh, toate instrumentele politice pe care le avem la dispoziție. Uh, inițiativa partaj, partajării a fost lansată, vă amintiți, la Gond, acum de mai mult de un an de zile, la sfârșitul anului 2010, chiar înainte ca la München secretarul general al NATO să lanseze inițiativa privitoare la apărarea inteligentă. Până la urmă e vorba de aceeași abordare și același obiectiv. Deci, uh, cu anumite bugete restrânse, uh, mă rog, de la caz la caz, dar cu bugete uh, aflate sub presiunea crizei economice, uh, imperativele de securitate și de a-și asuma propria răspundere a noastră a europenilor, care dorim, noi care dorim să ne apărăm valorile și interesele, există dilema de a găsi și mijloacele necesare în perioada de criză. Deci, reciprocizarea, partajarea, pooling and sharing în engleză, ă, poate nu e o alternativă, ci o necesitate în contextul actual de criză. Asta mai ales și datorită contextului strategic și a unui mesaj clar lansat de partenerii de pe partea cealaltă a Atlanticului. Noi, suntem europenii, suntem furnizori de securitate Eh, deci, o contribuție la securitate și de ce trebuie să fim capabili să ne jucăm rolul ca europeni, contribuind la securitate. Progresele, cred eu, au fost eh, demonstrate și ele s-au făcut la un ritm, eh, într-un ritm rapid. Am avut, noi cei de la Agenția Europeană de Apărare, am avut mandatul de a venit cu proiecte concrete pentru a arăta că această voință de reciprocizare și partajare, pooling and sharing, nu e doar un concept, nu sunt doar vorbe goale, ci știm deja că trebuie să întreprindem și acțiuni concrete. Ideea era, deci, cât mai repede posibil și pe baza uh, a ceea ce era realizabil uh, și sigur respectând suveranitatea statelor membre, pentru că e clar în acest domeniu, e vorba de suveranitatea statelor membre, să vedem unde anume puteau statele să-și pună în comun resursele și să le propunem acțiuni unde imediat statele membre să-și poată demonstra că există o valoare adăugată prin această reciprocizare și partajare. Am propus asta în domenii care mai puțin ca altele erau poate sensibile și nu anume se refereau la suveranitatea operațională pe teren, sigur, acțiunea pe teren cu respectarea suveranității naționale uh, în legătură cu mm, domeniul militar. Și atunci ne-am concentrat uh, ceea ce e mai ușor de făptuit și ceea ce va crea interoperabilitatea, treptat și voința de a acționa în comun, adică ce înseamnă, tot ce înseamnă antrenament, logistică, întreținere. Și uh, acolo unde subiectele uh, de acționare la fața locului sunt mai puțin sensibile pentru statele membre și acolo unde nu e nevoie de investiții inițiale care pot fi incompatibile cu criza financiară. De aceea, după cum am mai spus, ne-am concentrat pe antrenament și deja întreprinsesem acțiuni importante pentru antrenament la elicoptere, antrenamentul echipajelor de elicoptere, echipaje de transport, echipaje de avioane de luptă, de asemenea, apoi în domeniul maritim, în general, apoi susținerea medicală, spitale de campanie, Uh, domeniu esențial pentru securitatea soldaților noștri trimiși uh, într-o zonă de operațiuni și supravegherea maritimă și, în ultimul rând, și știu că la asta s-a referit și domnul secretar general NATO, și acolo cumva suntem la jumătatea drumului între susținere și operațiuni la fața locului și anume aprovizionarea uh, în uh, zbor. Și cred că acesta este un bun exemplu. Există și o declarație politică, după cum știți, uh, adoptată de toți miniștrii de resort, uh, pentru că exista o lacună acolo identificată foarte clar de mai multe ori, din păcat, ca fiind o lacună a europenilor, element cheie pentru a putea acționa uh, operativ în condiții satisfăcătoare și în același timp trebuie să cumulăm și uh, capacitatea de a dispune de Uh, uh, aceste active și de a beneficia de lucrurile puse în comun la antrenament uh, și susținere. Evenimentele recente au arătat că e un domeniu în care e vorba și de suveranitatea statelor membre. Însă, utiliz- și utilizarea capacității la, într-un teatru de operațiune, acolo unde e nevoie. Dincolo de aceste acțiuni pe termen scurt, și aici încă o dată miniștrii și-au asumat angajamente și deja s-a acționat. Dar suntem toți convinși, lucru confirmat recent de miniștrii apărării, săptămâna trecută, uh, când a avut loc un uh, dineu informat prezidat de doamna Ashton, și anume, va exista o schimbare de abordare în uh, cooperare Bun, pe termen lung putem avea rezultate semnificative, dar putem avea rezultate și pe termen scurt, dar această abordare uh, va, uh, de reciprocizare va putea fi văzută doar pe termen lung. Există experiențe reușite în acest sharing și pooling, mai ales experiențe la nivel regional. În Benelux, de exemplu, și săptămâna trecută s-a văzut asta cu cooperarea nordică, Nordefco, și exemple bilaterale de asemenea. Și eh, pe această bază regională sau bilaterală eh, am văzut care sunt experiențele din care avem de învățat de la un grup la altul și care pot fi înscrise într-o continuitate. Există domenii care trebuie identificate foarte clar ca să poată exista o reciprocizare și o partajare, pe de parte aceste chestiuni legate de suveranitate. În al doilea rând, să vedem atunci când vom fi reușit să facem economii într-un domeniu în care putem să facem reinvestiții în elemente cheie și domnul președinte Broc a menționat cercetare și tehnologia. Dacă astăzi nu ne menținem uh, mijloacele de a menține investiții în domeniul cercetării și tehnologiei, riscăm să ajungem la un punct uh, critic în ce privește capacitatea europeană de a-și menține independența în domenii tehnologice cheie pentru securitatea și viitorul european. Aici, din nou, pe termen lung, ceea ce s-a cerut săptămâna trecută de către miniștri, mai ales pe baza unui document semnat de patru state membre, Belgia, Grecia, Finlanda, și în Luxemburg. Ni s-a cerut uh, cum putem susține pe termen lung statele membre. Deci, pe de o parte, să le permitem să-și utilizeze instrumentele dezvoltate la Bruxelles și logica europeană ca să-și reformeze sistemul și să se înscrie într-un cadru al procesului național de planificare, în primul rând, și în al doilea rând, pentru a crea sinergii cu celelalte politici ale Uniunii Europene. Dacă permiteți, voi reveni asupra acestui subiect. Și un ultim element foarte important și am onoarea să vorbesc uh, la puțin timp după domnul secretar general al NATO. Știu că a vorbit despre cooperarea noastră. Sigur, trebuie să uh, arătăm statelor membre că ceea ce se face în Uniunea Europeană e complementar cu ceea ce se face în cadrul NATO, că nu există suprapuneri. se vorbește de, un, de o grupare unică, de un rezervor unic de forțe, ca nu doar că să nu există suprapuneri, dar în plus să căutăm acest caracter complementar. Aș putea da două exemple, și unul l-a dat și domnul Rasmus în această reaprovizionare zbor, Aici, în contactele noastre cu NATO, am considerat că era un lucru bun și că la Chicago va fi salutat faptul că noi, acolo unde există o lacună europeană, încercăm să o eliminăm cu Agenția Europeană de Apărare mhm. în ce privește achiziția, susținerea, ocuparea pentru reaprovizionarea în zbor. Dar există și un alt exemplu foarte important în domeniul medical, unde anumite state membre au jucat un rol foarte important, atât în cadrul AEA, cât și în cadrul NATO, dar încă o dată și acolo uh, exista complementaritate, așa nume. Uniunea Europeană lucrează la aspectele modulare, cu spitale de campanie modulare, de atrăgând, profitând de experiența uh, NATO mai ales în, din Afganistan și în ce privește standardizarea acestor module medicale. Deci, noi colaborăm cu NATO și mai ales cu Comandamentul de Transformare și uh, ați invitat și un general NATO care împreună cu noi uh, a prezentat cooperarea noastră care este permanentă și săptămâna trecută cu domnul general am făcut-o și ne-am ne-am adresat statelor membre ca să le demonstrăm complementaritatea activităților noastre. Încă o dată, pe termen lung, e vorba de a permite statelor membre să integreze această abordare de cooperare în uh, programele lor naționale uh, și fără a intra în aspectele tehnice, dar oricum instrumentele uh, europene și mai ales ale Agenției Europene de Apărare să folosească în cadrul național. Avem un mecanism de dezvoltare al capacităților și acest mecanism uh, trebuie să fie utilizat de statele membre pentru a-și dezvolta uh, cooperarea și partajarea. În al doilea rând, și ăsta e primul nivel al sinergiei pe care vreau să-l menționez, la Agenția Europeană de Apărare avem misiunea de a identifica necesitățile, nevoile militarilor noștri. În al doilea rând, să vedem care e situația, care e oferta pieței pentru a satisface aceste nevoi și, în al treilea rând, să vedem ce ne oferă cercetarea și tehnologia pentru uh, viitorul apropiat și, încă o dată, să punem toate acestea împreună ca să vedem cum putem să dezvoltăm capacitățile. Și e un lucru unic. Nu există alt uh, loc în lume, sigur, se întâmplă asta la nivel național, dar uh, vorbim despre o convergență a bazei industriale a tehnologiilor de cercetare, eh, dezvolta, eh, cercetarea și, până la urmă, toate astea să satisfacă necesitățile militarilor noștri la fața locului, pe teren și a, a, a, alt nivel al sinergiei. Sigur, e vorba de sinergia cu celelalte politici uh, comunitare. Ați menționat, domnule președinte, cercetarea. Sigur, e un domeniu cheie pentru anumite capacități politici, tehnologii Uh, în domeniul apărării, președintele pe bun, în domeniul cercetării spațiale, spațiu, supravegherea maritimă, tehnologiile cibernetice, lupta împotriva armelor nucleare, bacteriologice și chimice. Deci uh, există un fel de convergență naturală, civilă și militară a diferitelor capacități care pot fi puse în comun. Și uh, mă satisface conlucrarea noastră cu toți actorii Uniunii Europene în încercarea de a identifica sinergiile, sigur, respectând procesele de luare a deciziilor la orizontul 2020, dar cu cât mai multă sinergie posibil. Ați vorbit, domnule președinte, și despre bugetul nostru. Sigur, bugetul agenției este derizoriu față de bugetul comunitar. E un buget de mici dimensiuni, 30 de milioane de euro. Dar sigur, Știți mai bine decât mine că e o chestiune politică. E foarte dificil să spui acum la Bruxelles că vreau să-mi sporez bugetul. Și ceea ce vreau să spun e că ceea ce contează în plus față de bugetul în sine sunt creditele uh, pe care le pot oferi statele membre pe uh, unul sau altul din proiecte care îi interesează, deci, deci credite uh, suplimentare. Și aici e vorba de 100, 150 sau mai mult de milioane de euro de la an la an pentru programe de cercetare. Și asta e foarte important. Și anume, statele membre au dinamica de a face acest lucru dacă ele simt că există un paralelism, o sinergie. Și acolo, respectând, sigur, modalitățile corespunzătoare cu creditele bugetului european. Alt domeniu de sinergie foarte important programul uh, Single European Sky, cerul european unic și mai ales programul SESAR. Aici încercăm să facem în așa fel încât uh, toate necesitățile militarilor, nu doar controlul aerian, ci toate nevoile, mai ales cele de capacitate, să fie identificate, să se ține cont de ele, să putem fi noi agenția în care statele membre își pot apăra, pot apăra interesele uh, naționale dar și NATO să-și poată apăra interesele și să ne asigurăm că față de acest program foarte important, cerul unic european, militarii să își poată continua misiunea uh, să poată uh, face față unui cost necesar, dar să aibă și o contribuție pozitivă prin misiunea și aportul lor la acest program. Aceea sinergie, sigur, e necesară și în domeniul pieței, a tehnologiei, capacității industriale cheie. Acolo sperăm că odată cu uh, înființarea task force-ului comisiei și aici să există mai multă sinergie și ne felicităm de uh, conlucrarea noastră cu Comisia în cadrul acestei uh, misiuni. Și în concluzie, v-aș spune că, sigur, ne aflăm într-un moment crucial un, ne confruntăm cu riscul unei diminuări a capacității noastre de a ne asigura securitatea și de a ne asuma răspunderea acolo unde trebuie să ne apărăm interesele. De aceea, politica europeană de securitate comună uh, servește la apărarea valorilor și intereselor noastre și am impresia că e vorba, există și o așteptare nerebdătoare ca partenerii noștri să, sau să le demonstrăm, de fapt, partenerilor noștri că noi suntem furnizori de securitate. Uh, acesta e mesajul care a fost transmis de către Statele Unite și uh, e, și o, e o incitare, un stimulent puternic uh, exprimat mai clar decât niciodată ca noi să fim capabili ca pentru noi înșine, dar și pentru partenerii noștri din lume să aducem securitate. Sigur, agenția noastră este un instrument în slujba statelor membre, dar noi nu vom putea funcționa decât când vom fi pe deplin utilizați din putere politic. Dar cred că suntem pe calea cea bună. M-a impresionat foarte mult uh, modul în care s-au angajat ministrii de apărare în ultima lor întâlnire, uh, cu cât mai multă precizie și exigență în ce privește munca noastră și e clar că susținerea politică de care avem încredere nu are sens uh, decât global și trecând și prin Parlamentul nostru. Mulțumesc pentru atenție. Și acum are cuvântul domnul Galler. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei director pentru prezența la comisia noastră. La AFET și la sede prețuim activitatea celor din domeniu foarte mult și activitatea dumneavoastră. Și domnul Lizec a spus-o uh, că rolul EDA este unul uh, va fi unul mai important decât cel al statelor membre, poate mai important decât ar vrea ele să aibă. La un an de la inițiativa de la Geneva cu pooling and sharing, cu partajarea, trebuie să vedem exact care sunt uh, facilitățile care au rezultat în urma acestui an. Anul trecut au existat 300 de proiecte individuale care au fost prezentate. Au prezentat statele membre și, dar, din câte știu eu, astăzi mai discutăm doar de 11 proiecte individuale. Mă întreb ce s-au făcut cu restul, ce s-a ales de restul proiectelor până la 300. Și în ce măsură s-a realizat ceva concret? Poate că ne puteți spune dumneavoastră pe unde au rămas celelalte proiecte și ce se va alege de acestea și dacă nu vor fi implementate, atunci de ce nu? Iar cu privire la uh, atingerea obiectivelor pe termen nedeterminat, mă interesează foarte mult uh, care obiective uh, emblematice sunt uh, cele care rămân de tratat și care au fost cele în care au fost închise. Uh, cu privire la ceea ce a menționat uh, secretarul general NATO și cu privire la ceea ce ați prezentat dumneavoastră, mă refer la realimentarea în aer, care pare a fi foarte importantă. În criza din Libia s-a constatat că Uniunea Europeană are puține facilități în acest sens. Domnul Rasmussen însă ne-a spus, nu vă faceți griji, americanii au uh, destule capacități și vă pot ajuta bine. Dar ce se întâmplă dacă ne confruntăm cu o situație în care americanii spun asta e problema voastră, a europenilor, e la voi în regiune, n-aveți decât. Am înțeles că la, în ceea ce privește capacitățile de realimentare în aer, Franța are 14 Airbus uh, care pot să preia astfel de sarcini, dar e vorba de um, avioane care au fost achiziționate ca să înlocuiască altele, deci nu este o completare. Este o completare, mă nu o adăugire. Și și uh, germanii spun că au suficiente capacități de realimentare în aer. Păi bine, dar dacă um, aceste două capacități uh, care presupun înlocuirea instrumentelor vechi cu unele noi înseamnă extindere, atunci eu nu știu exact uh, cum anume numim noi asta capacitare. Dumneavoastră ați menționat și Orizont 2020. Chiar avem un aviz la sede pe acest dosar în desfășurare. Și noi cred că putem să contribuim la închiderea lacunelor din uh, politica europeană de securitate. Am uh, prevăzut și câteva facilități pentru consolidarea misiunilor PESC și aici vin cu o întrebare simplă. Dacă ar fi să vă doriți ceva despre îmbunătățirea facilităților uh, în domeniu, ce credeți că ar trebui să introducem noi la Orizont 2020 ca să poată să fie preluat mai apoi la agenția dumneavoastră? Mulțumesc! Thank. Mulțumim foarte mult! Domnul Andrew Duff. I think, uh... Cred că trebuie să fim sinceri unii cu alții. În legătură cu cooperarea mil- uh, militară în domeniul achizițiilor și cercetării, aceasta se află la primele faze de dezvoltare, de fapt. Și, și eu la fel ca domnul Galer, sunt pu- puțin uh, frustrat uh, față de lipsa evidentă de progres. Cred că, de fapt, uh, am făcut pași înapoi în legătură cu ambițiile pe care le avem în această zonă în ultimii ani. Chiar și dumneavoastră, doamnă, ați uh, amintit foarte des cuvântul suveranitate. Este un concept care nu este amintit atât de des în celelalte sectoare politice a integrării europene. Și, în mod evident, există o contradicție între cei care doresc să păstreze vechile forme ale uh, suveranității naționale, dar uh, spun în același timp, într-un mod retoric, că ar fi pregătiți să uh, împărtășească, să partajeze echipament militar. Cineva până la urmă nu spune adevărul. Și aș dori să vă întreb dacă puteți să ne spuneți în mod concret. Dacă considerați că acordul de apărare anglo-francez este un blestem sau o binecuvântare pentru dezvoltarea uh, unei adevărate agenții europene de apărare. Mie mi se pare că atrage atenția acest acord de la eforturile depuse și cred că ar fi mai bine să ne concentrăm sinergiile în construirea capacităților Agenției Europene pentru Apărare. Și în legătură cu Turcia. Care sunt costurile uh, faptului că Turcia nu participă la Agenția Europeană pentru Apărare. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Lăzinger, acum. Vă mulțumesc. Din punctul de vedere al conținutului, doresc să continui l-a spus de antevorbitorul meu, poate într-o altă direcție. În legătură cu suveranitatea națională, dumneavoastră tocmai ați comparat cumva ambițiile internaționale legate de construirea unui uh, spital cu angajamentul interna- internațional în conflicte uh, armate. După părerea mea, există totuși niște diferențe majore între aceste două situații. Transparența Um, este o temă foarte sensibilă în momentul în care un stat participă într-un conflict armat. Și acest lucru este un lucru bun. În uh, Germania există această rezervă parlamentară față de conflictele armate în exterior și la acest lucru aș dori să mă refer și eu acum prin întrebarea mea. Cum ne asigurăm că va fi respectată această rezervă parlamentară? Cum vă puteți asigura, uh, de exemplu, că capacități comune um, nu vor fi uh, folosite dacă în cadrul Bundestagului uh, german se respinge o asemenea, un, un, asemenea angajament. Deci aș dori să știu în mod precis cum se va ține seama până la urmă de o asemenea rezervă parlamentară, dacă un parlament uh, își exprimă poziția de a se opune partajării unui echipament militar. Vă mulțumesc. Did they hear my name correctly, Mr. Chairman? Thank you very much. Vă mulțumesc. Domnul Kirilov. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi astăzi. Eu am o întrebare în legătură cu proiectul Cerului Unic European, pe care l-ați uh, menționat și dumneavoastră la sfârșitul intervenției pe care ați avut-o, într-un mod concret. Cred că este un proiect important care aduce o valoare adăugată, dar în același timp are, are anumite implicații și nu mă refer la costurile pentru companiile aeriene. Acest punct este un punct relativ minor. Dar, din punctul de vedere al forțelor uh, aeriene militare ale statelor membre, acest uh, proiect va presupune niște cereri uh, suplimentare, mai ales pentru unele state de uh, dimensiuni mici, cum este Ciprul. Ne-am dorit ca finanțarea proiectului respectiv să înceapă cât mai devreme și ținând cont că trebuie să ne bazăm pe contribuții bugetare voluntare din partea a diferitelor state membre. Deci, aș dori să știu cum sunt defalcate aceste contribuții bugetare pe fiecare stat în parte. Și mă întreb dacă există posibilități de încurajare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 discutând implicațiile financiare ale crizei economice și financiare asupra sectorului apărării și trebuie să spun că conversațiile pe care le-am avut au fost foarte utile în momentul în care am redactat raportul în cadrul Parlamentului Român. Aș avea o întrebare generală și una mai concretă. Voi începe cu cea concretă pentru că e probabil mai scurtă. Dumneavoastră și Agenția Europeană pentru Apărare, sunteți uh, satisfăcută cu colaborarea cu statele membre? Știu că există opinii diferite, există un angajament diferit din partea statelor membre față de aceste proiecte comune. Și aș dori să vă întreb, vă mulțumește nivelul de colaborare de care dau dovadă noile state membre ale Uniunii Europene? Și apoi, în al doilea rând, dacă este să visăm puțin, aș dori să vă întreb ce buget v-ați dori dumneavoastră, care ar fi bugetul uh, Agenției Europene de Apărare de vis pentru a permite acestei organizații să își îndeplinească misiunea în totalitate. Doresc să vă mulțumesc. Uh, doresc să vă mulțumesc și pentru că îmi permiteți să visez și să-mi uh, exprim asemenea dorință. Pentru a începe însă cu întrebarea, întrebările puse de domnul Galler. Ce s-a întâmplat cu uh, 300 minus uh, cu această cifră, ce s-a întâmplat cu cele 289 de proiecte care nu au fost uh, alese? Cred că este foarte important să uh, prevedem personal suficient pentru posibilitățile ale, alese și să profităm de orice ocazie care ni se arată. Noi am dorit să demonstrăm că putem trece imediat la acțiuni și ținând cont de situația cu care se confruntă unele state membre, pe care o cunoaște dumneavoastră foarte bine. Poate nu este o situație foarte dramatică din punct de vedere financiar, dar totuși sunt nevoite să treacă printr-un proces de reformă uh, important. La fel s-a întâmplat și cu NATO. În momentul în care am spus că am selectat 11 proiecte, Um, sunt proiecte care includ diferite elemente. Deci, uh, domeniile pot fi distribuite sau pot fi cumulate, deci în funcție de abordarea pe care avem, poate, o avem, am putea ajunge la un, o cifră mai mare. Dar am ales oricum proiecte fezabile da, și pe celelalte nu le-am uitat, vă asigur de acest lucru și ne vom asigura că nimeni nu va uita de celelalte proiecte. Dacă este să ne gândim la un uh, domeniu foarte important, uh, cel de transport uh, aerian, aici am mai avea foarte multe lucruri de făcut. Unele lucruri sunt continuate la un nivel nu prea vizibil, la discuțiile interministeriale s-a discutat dacă ar trebui să avem o abordare pragmatică sau să punem accentul mai mult pe vizibilitatea proiectelor. Cred că până la urmă totul depinde de contextul uh, național. În calitatea mea de șef al Agenției Europene pentru Apărare, cred că trebuie să sprijin obiectivele statelor membre nu uităm celelalte posibilități. Vom face sugestii în mod permanent uh, ministrilor, de exemplu. Le vom spune întotdeauna că trebuie să lucrăm mai mult uh, în domeniul uh, informațiilor, colectării de informații. Deci vom face în mod permanent propuneri. Acum, în legătură cu viitorul comunicațiilor prin uh, satelit. Cred că este o temă pe care trebuie să o discutăm și suntem convinși de asemenea că toate aspectele legate de capacitățile spațiale. Și Știu că Parlamentul European a fost foarte atent față de acest domeniu, față de spațiu și noi suntem convinși că acesta este un domeniu în care trebuie să existe o abordare multilaterală la nivel european și mai multe programe ne-au arătat cât de important este să există o colaborare și o abordare la nivel european. În legătură cu orizontul 2020 și m-ați întrebat care ar fi dorința mea despre domeniul ideal în care ne-am implicat noi ca persoană eu am o tendință să am, să-mi uh, fac liste lungi. M-am uh, referit la supravegherea maritimă, la tehnologii cibernetice și aș dori să vă spun că mi-aș dori să ne concentrăm pe uh, sisteme de, de pe aparate de zbor fără un echipaj. Nu știu cum drone uh, sună în engleză, dar sistem de pilotaj de la distanță sau alte concepte sunt mai largi, acoperă un domeniu mai larg decât uh, o face cuvântul dronă. Deci există până la urmă și unele uh, scopuri ob- civile pentru care pot fi folosite aceste echipa- echipamente, nu doar militare. Uh, noi, la agenția noastră, ne ocupăm de tot ceea ce înseamnă certificare, reglementare și așa mai departe, pentru a ne asigura că aceste elemente sunt cât mai integrate, dar pentru acest lucru trebuie să dezvoltăm tehnologiile uh, adecvate pentru ca uh, echip, echipamentul respectiv să fie cât mai sigur, să poată fi folosit și în misiuni civile. Însă, desigur, costă uh, să dezvolți, să dezvolți asemenea tehnologii. Și ne-am dorit ca este vorba de o asemenea temă cu care lucrăm foarte bine cu Comisia, să există și o convergență a resurselor din, din partea bugetară a Uniunii Europene și din partea bugetară a statelor membre. Deci acesta ar fi un punct pe care eu m-aș concentra pentru că ilustrează foarte bine capacități care pot fi folosite pentru scopuri civile și militare și care aduc o adevărată valoare adăugată, combină cercetarea din domeniul militar și domeniul uh, civil. Um, air to air refueling. Cu privire la realimentarea în aer, Aveți dreptate. Într-adevăr, am face o diferență dacă am, dacă am spori capacitățile noastre de realimentare în aer. Sigur că cea mai bună metodă de a face asta este aceea de a fi uh, în măsură să cumperi. Dar există mai multe metode de a face noi achiziții, adică să cumpere avioane și într-o anumită măsură așa te asigur că ai capacitățile necesare și că există o legătură cu baza industrială, pentru că um, tot ceea ce achiziționezi ține și de baza industrială europeană. Însă, de multe ori, în uh, vremuri pașnice, nu ai nevoie de atâtea capacități. Așa că dacă ții cont de orele în plus, de antrenament, de suportul logistic și așa mai departe, până la urmă tot ajungi să ai capacități mai, trebuie să ajungi să ai capacități mai bune și trebuie să lucrăm pe ambele, adică să avem și capacități, dar și să facem tot posibilul cu uh, ca, cu surplusul de capacități pe care le avem și să facem o raționalizare. Domnule Duff, nu pot să spun dacă vă împărtășesc sau nu frustrarea, nu e rolul meu să fac asta. Dar permiteți-mi să spun altceva. Aș vrea să vă explic de ce am menționat atât de des suveranitatea, pentru că știu că nu e un cuvânt pe care îl folosim în politicile europene în mod obișnuit. Așa s-a întâmplat și în trecut, când tot foloseam termenul de monedă națională și acum avem uh, moneda unică și zona euro. Și acum iarăși aduc în, cuvânt, în discuție cuvântul suveranitate. Ei bine, ce se întâmplă dacă parlamentele naționale spun nu? E un fapt pe care trebuie să-l respectăm și de aceea, pentru mine, suveranitatea e echivalentul realității că în anumite state membre există câteva procese politice în urma cărora se decide dacă sau nu se uh, intră într-un conflict, dacă sau nu uh, se disponibilizează anumite capacități. Așa că de aceea numesc eu uh, atât de des termenul suveranitate. Dacă ai capacități militare, le poți folosi în activitățile PESC, dar și în scopuri naționale și în vederea realizărilor operațiuni ONU, NATO și așa mai departe. De aceea numesc eu uh, suveranitatea asta. Așa s-a pus problema și în Bundestag. Noi, cei de la Agenția Europeană de Apărare, avem uh, sarcina de a decide dacă o anumită capacitate e trimisă în misiune sau nu. Și trebuie să respectăm ceea ce ne spun statele membre. De aceea ne axăm pe două lucruri și anume, în primul rând, pe uh, lucrurile care țin de mentenanță, de sprijin, de suport și așa mai departe, lucrurile care sunt mai puțin sensibile. Cu cât uh, uh trimiți formatorii mai mult uh, uh, să participe la instruire, cu cât te implici mai mult în aceste acțiuni, cu atât ai mai mult de câștigat. Dar, din nou, asta vizează și toate statele membre. În al doilea rând, uh, putem să beneficiem de pe urma bune experiențe pe care o avem și a prevederilor bune pe care le avem cu privire la anumite uh, inițiative. Discutând despre comandamentul de transport aerian european, acesta este o capacitate care a fost uh, implementată în conflictul uh, din Libia. Iată, am reușit să implementăm această facilitate, ținând cont și de doleanțele statelor membre. Uh, zi de zi lucrez cu uh, colaboratorii scoțieni și uh, în baza tratatului franco-britanic. Nu am voie să spun altceva. Cred că avem la ora actuală o abordare foarte bună, pentru că aceasta demonstrează foarte clar care este nivelul de încredere ce poate fi acceptat între două state membre care în mod natural nu uh, dau curs acestei încrederi, mai ales când vine vorba de capacitățile sensibile și cred că avem niște învățăminte foarte bune aici. Dacă atingi acel nivel de încredere când vrei din punct de vedere politic, și dacă se pune problema suveranității, poți să ai anumite prevederi astfel încât încrederea să fie garantată, tu respectând întotdeauna procesul decizional național. Și anumite prevederi au fost uh, elaborate tocmai în spiritul uh, acesta uh, anglo, franco-britanic, mă scuzați, și putem să extindem experiența și în alte domenii. De exemplu, acesta, acest lucru se aplică și în cadrul cooperării Benelux și Nordefco. Uh, ei bine, noi cei de la Agenția Europeană de Apărare considerăm că am uh, avut un mare succes uh, în agenția noastră cu activitățile maritime de contra mine și noi acum uh, vom încerca să facem tot posibilul ca în cazul în care alte state membre vor să participe la activități antimină în plan maritim, să poată să o facă. Cu privire la Cezar, vreau să vă spun următorul lucru. Trebuie să facem tot posibilul pentru a anticipa mult mai bine toate elementele care contribuie la costul final. Știți uh, cum s-a ajuns la suma de 7 miliarde de euro? Adesea discutăm cu cei de la SESAR, am discutat în, și în această dimineață cu partenerii noștri și uh, această cifră trebuie să fie bine acordată, astfel încât să ajungem la un rezultat optim. Să ținem cont de integritatea diferitelor capacități. Uh, să ținem cont că atunci când avem un echipament pe un avion, trebuie mereu să intervenim și să putem anticipa cam care vor fi cerințele utilizării acestei facilități sau acelor instrumente prin SESAR. Deci putem să anticipăm care sunt cerințele Uh, în acest proiect și să vedem exact ce factori influențează evoluția. Putem să facem tot posibil astfel încât nevoile statelor membre să fie preluate, fie că e vorba de nevoi naționale, fie că e vorba de nevoile specifice ale NATO. Știți de asemenea că Comisia propune să dedice 3 milioane de euro care nu vor merge direct în buzunarul actorilor militari, ci se investesc bani în tehnologii atât militare cât și civile și dacă le-am avea, atunci am putea beneficia foarte bine de pe urma lor. Domnule Rize, cu un ultim element, mulțumesc foarte mult pentru cooperare am avut o cooperare bună când ați fost raportor. În ceea ce privește evaluarea cooperării cu statelor membre, noi am vrea întotdeauna să avem o mai bună cooperare și să ne asigurăm de faptul că statele membre apelează mereu la agenția noastră la nevoie și de aceea încercăm să ne axăm pe acțiuni. Și uneori să știți că noi acționăm foarte discret, și nici nu știu. Vrem să combinăm uh, pragmatismul, uh, o abordare pragmatică, cu uh, modul în care, prin anumite proiecte, se poate face apel la agenția noastră. N-aș spune că unele state utilizează mai mult agenția noastră decât altele. Nu asta e intenția mea acum. Și acum, bugetul visurilor mele Poate că visez uh, în termeni prea raționali, dar uh, dacă ar fi să avem o agenție de procurare, ceea ce e fezabil din punct de vedere juridic, dar trebuie să vedem ce vor statele membre, atunci altfel ar fi situația. Ei bine, dacă la un moment dat statele membre ar fi convinse că noi aducem plus valoare, atunci uh, acestea sigur că vor uh, interveni la un alt nivel și împreună cu OCAR vom putea să lucrăm și pe achiziții. Dar nu vreau să vorbesc în cifre concrete, dacă avem nevoie de un zero în plus la coadă sau nu, dacă e vorba de o creștere de 2% sau nu. Nu. Trebuie să ținem cont și de ceea ce uh, vor uh, statele membre și misiunile care pot să fie organizate. Deocamdată trebuie să fim durabili și, în al doilea rând, trebuie să obținem de la statele membre finanțare specifică pentru proiecte specifice și cam asta e tot. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președinte. Poate că n-am fost uh, în sală când s-a vorbit despre a, toate acestea, îmi cer scuze, dar am spus uh, la început că avem bugete reduse peste tot și trebuie să asigurăm finanțarea personalului. finanțarea agenției dumneavoastră din buget european și acest lucru e uh, de bun simț de discutat, mai ales acum când se definește cadrul financiar multianual. Ce părere aveți despre toate acestea? Noi suntem o agenție care avem un statut specific. sigur avem o limitare bugetară, dar în același timp buget, mă scuzați, personalul este se rotește în continuu și avem un număr important de experți care sunt detașați uh, adesea pe termen scurt din statele membre. Deci iată o legătură clară cu statele membre. Aș spune că probabil ar trebui să menținem specificitatea legăturii cu statele membre uh, privitoare la personal și deci și specificitatea bugetului nostru, dar aș dori să văd aceste sinergii cu bugetul Uniunii Europene E posibil să facem asta în, în uh, procesul lor de decizie. E posibil atât din punct de vedere juridic, uh, e posibil atât, cât și pentru comisie și nu pentru personalul în sine, ci pentru acțiunile specifice, pentru cofinanțare, e posibil, e decizia noastră și am înțeles că și dumneavoastră trebuie, puteți lua această decizie politic și e absolut posibil și din punct de vedere al comisiei. Mulțumesc, mi-era teamă că îmi veți da acest răspuns. Bine, atunci e bine că nu v-am dezamăgit. Și trebuie să ne gândim la asta și pe viitor. Mulțumesc! Wir müssen jetzt schnell machen. Äh, wir werden... Trebuie să ne grăbim puțin. Nu vom mai putea avea acest schimb de, de opinie în legătură cu bugetul, pentru că am început la ora 14.30 și trebuie să terminăm la ora 18. Pentru că mâine trebuie să votăm acest raport, aș propune să-l discutăm astăzi. Este vorba de raportul Paleschis Mulțumim colegilor de la Parlamentele Naționale. Sper că v-a făcut plăcere reuniunea și sper că vom putea continua și pe viitor acest uh, schimb de experiență. Mulțumesc! Și acum uh, domnul Paleschis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Deci, cooperarea în domeniul politicilor energetice, dincolo de frontierele noastre. E vorba de un aviz care, practic, e o prelungire a raportului privitor la mm, dimensiunea uh, externă a politicii de energie adoptat în Parlament acum 5 de ani. Nesurprinzător, domnul Sarius Volski a fost foarte activ și a depus amendamente foarte importante și vreau să-i mulțumesc, mulțumesc și altor colegi care au depus în total 44 de amendamente. Majoritatea dintre acestea au fost, sunt acceptabile din partea tuturor grupurilor politice și uh, munca la acest document a demonstrat încă o dată că în Parlamentul European Există un consens uh, foarte larg în legătură cu nevoia unei poetici comune a energiei, atât în interiorul UE, cât și dincolo de granițele noastre. În uh, ce privește amendamentele menționate, unele dintre ele uh, foarte clar țin de competența Comisiei responsabile, adică ITRE, și deja apar în proiectul de raport al ITRE. Împreună cu colegii raportori din umbră am întocmit șase amendamente de compromis. Există câteva puncte importante care sunt subliniate în document. În primul rând, dat fiind, dată fiind dependența Uniunii de importuri de energie, noi spunem că e bine să se diversifice uh, sursele de aprovizionare și rutele de uh, aprovizionare. Uh, pentru, mai ales în ce privește de asemenea energia regenerabilă, e un element esențial pentru securitatea aprovizionării noastre cu energie. Noi subliniem că politica, cooperarea pentru politica externă în domeniul energiei trebuie să contribuie la promovarea valorilor cheie ale Uniunii, cum ar fi respectarea drepturilor omului, democrația, utilizarea responsabilă a resurselor naturale și altele. Un punct important e că noi solicităm o coordonare mai strânsă între Consiliu, Comisie și uh, Serviciul de Acțiune Externă, astfel încât acesta să poată acționa în comun pe probleme legate de politica externă comună de energie. Alt punct important, mai ales uh, foarte important pentru noile state membre, noi solicităm Comisiei să monitorizeze și să pună în aplicare cele mai înalte standarde internaționale în legătură cu uh, cu centralele uh, nucleare în țările învecinate cu UE, utilizând toate instrumentele avute la dispoziție. Solicităm statelor vecine ale noastre să uh, efectueze teste de rezistență conform standardelor UE pentru centralele nucleare. Mulțumesc, domnul Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând uh, vreau să spun că e important ca din nou să ne ocupăm de această problemă. Știți că, după cum a spus domnul Palețchi, am început să facem încă acum 5 ani de zile. Am, fost, am jucat un rol de pioniere. Uh, felicit pe domnul Palețchi pentru rezultatul muncii sale. Încep uh, cu un mic comentariu, nu pe fond, ci referitor la faptul că Comisia noastră și-a pierdut rolul de lider în uh, politica, dimensiunea externă a politicii energetice în uh, defavoarea ITRE, ITRE este uh, comisar care are rolul de lider. Noi ne avem un rol doar bazat pe articolul 50 și aș ruga pe domnul președinte să facă eforturi ca să ne recuperăm rolul de frunte pe, pe viitor. Dacă nu, riscăm să pierdem tot ceea ce am făcut în acești ultimi 5 ani tot ceea ce am realizat în acești 5 ani. Există numeroase amendamente, eu cred că textul final este satisfăcător și, după cum am spus, să felicit pe domnul Paleckis pentru rezultatul final. Insistăm pe rolul activ al Uniunii Europene în uh, politicile, în gestionarea politicilor uh, internaționale de energie. Noi cerem să fim uh, mai activi, mai ales în relațiile cu țări terțe în acest domeniu. Cerem ca și delegațiile la fața locului să participe la această politică sau solicităm comisiei să elaboreze o foaie de parcurs pe baza comunicării sale ca să se asigure că există și un ecou legislativ. Și referitor la un punct anume din raport, există un compromis foarte bun, numărul 4, referitor la Rusia și fac apel la toate grupurile politice să ne susțină. Deci, avizul nostru va fi votat direct la, la plenar, conform articolului 50 și o susțin pe deplin. Mulțumesc din nou domnului Palescu și toți colegilor raportori din umbră din alte grupuri politice. Mulțumesc, domnule președinte. Cineva, altcineva mai dorește să ia cuvântul? Dacă nu... Deci, Doresc să vă atrag atenția că am avut că acest acord este unul mai vechi și până la urmă este o propunere a comisarului Oettinger, comisar pentru uh, energi- energie. Cred că Într-adevăr, ar trebui să revenim la situația în care un comis, o, o comisie parlamentară să aibă un partener de dialog într-un dialog Uh, în comisia parlamentară să aibă aceleași competențe ca și comisarul respectiv. Așa se întâmplă și pe plan uh, național. Există un dialog între un ministru uh, care are anumită competență și o comisie parlamentară care are aceleași competență. Uneori există și cazuri care se află într-o zonă mai gri de graniță și în acest context, cred că ar trebui să abordăm această problemă în fața comitetului care se ocupă de uh, competențele comisiilor parlamentare, pentru că, între timp, există o adevărată luptă pentru competențele între comisii și uneori se pierd 4-5 luni pentru că nu s-a clarificat uh, competența unei comisii. Și la fel se întâmplă și cu articolul 50 uh, com- Comisia INTA, de fiecare dată când uh, apare cuvântul comerț, spune că este responsabilă sau este responsabilă cel puțin pe baza articolului 50. Deci, cred că este o problemă fundamentală pe care trebuie să o discutăm între, între noi, între președinții, președinții comisiilor. Poate ar trebui să schimbăm regulamentul de funcționare a Parlamentului din acest punct de vedere. Deci suntem blocați pe anumite dosare deja de uh, patru luni și pierde foarte mult timp. Mi se pare o nebunie ce se întâmplă acum. Deci sunt uh, reguli care trebuie respectate, reguli stabilite într-o perioadă în care Parlamentul European nu avea niciun cuvânt de spus. Oricum, îi mulțumesc colegului Sarius Volski pentru cele spuse. Dorește altcineva să intervină în legătură cu acest raport? Văd că nu. Atunci vom trece mâine la vot. Comisia eventual dorește să intervină. Thank you very much. Uh, I'd like to take the opportunity. Mulțumesc foarte mult. Profit de această ocazie doar pentru a vă spune că Comisia e mulțumită de acest raport și de mare parte din amendamente, pentru că, de fapt, amendamentele vin să reitereze comunicarea Comisiei din septembrie. Subliniez faptul că avizul uh, recunoaște importanța politicii energetice în uh, atingerea obiectivelor uh, pe energie din Europa și analizează nevoia de coordonare consolidată, mai ales în ceea ce privește acordurile energetice cu terțele state. Aș dori de asemenea să menționez câteva lucruri în lumina amendamentelor care au fost depuse. În ceea ce privește foaia de parcurs, după cum bine știți, aceasta nu doar sublinează prioritățile, ci și uh, stabilește care sunt acțiunile cheie pe termen lung, se definesc activități într-o manieră foarte clară, uh, E așa că e vorba de acțiuni care deja sunt în curs de implementare, pentru că comunicarea a fost făcută în septembrie trecut. De exemplu, acordul cu Rusia și Belarus cu privire la gestionarea rețelelor uh, electrice. Pentru această negociere am primit mandat la începutul acestui an și am început negocierile luna trecută. În al doilea rând, este foarte clar că acordurile UE bilaterale sau multilaterale reprezintă mecanisme foarte importante pentru a asigura un nivel optim de acțiune, transparență și echilibru în acțiunile noastre, lucru care se aplică tuturor acordurilor, nu doar parteneriatelor de cooperare. Iar când negociem acordurile cu terțe state, întotdeauna dorim să promovăm principii și elemente de relevanță pentru achiul comunitar, recunoscând că piața noastră este deja deschisă participării terțelor state și companiilor din terțe state. În al treilea rând, nu avem uh, clauze specifice de securitate energetică în acorduri, dar avem clauze generale de securitate, um, mecanisme de avertizare timpurie și uh, mecanisme de soluționare a litigiilor. Sunt mecanisme care există deja și care pot fi implementate. Cu privire la schimbările unilaterale în, cor- în contractele comerciale, noi acționăm uh, în concordanță cu, uh, regul, cu regulamentul de procedură Uh, regulament inclus în contactele comerciale. Nu în ultimul rând, comunicarea Comisiei a solicitat ca UE să aibă un rol în negocierile cu terțe state care astfel încât să facilităm proiecte de scară largă de infrastructură și să creăm o rețea de legătură cu terțele state. Astfel de angajamente vizează în special uh, soluționarea incertitudinilor juridice, lucru care e mai bine abordat uh, la UE decât prin uh, negocieri individuale în statele membre. Așa s-a întâmplat, de exemplu, în cazul acordurilor dintre UE și Azerbaijan și Turkmenistan în ceea ce privește conducta transgaz. Doresc să subliniez faptul că aceste acorduri nu stabilesc volum, un volum concret sau un preț concret ci uh, volumul de furnizare e încă destabilit. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Domnule Sarus dorea să mai spuneți ceva. Mulțumesc, domnule președinte, pentru comentariul dumneavoastră pe marginea comentariului meu și ca să clarific lucrurile, iau la cunoștință faptul că securitatea energetică în plan extern a căpătat o nouă dimensiune mult mai frumoasă acum cu mandatul comisarului Oettinger. Bun, eu nu vreau să intervin în ceea ce privește divizarea activităților între comisar și SAE. Dar eu cred că Parlamentul nu ar trebui, Parlamentul nu ar trebui să îi se spună care comisie să abordeze care dosar. Domnul Paleschi s-a spus foarte clar că nu mai e o problemă aici ce ține strict de mixul energetic în politica industrială, ci e o chestiune de um, politică externă și de securitate. Și acest lucru a fost uh, acceptat cu o majoritate confortabilă în uh, comisia noastră și în plen. Așa că ar trebui să tratăm acest subiect indiferent sub ce formă, că e uh, de, că ține de mandatul comisarului pe energie, care face o treabă excelentă, că ține de o manieră a soluționării acestui dosar la, la nivelul mai multor comisii. Mulțumesc! Uh, da, e foarte frumos cum ai subliniat tu că un politician german poate să facă un uh, lucru atât de frumos. Oricum, uh, spuneam asta mai în glumă, mai în serios, dar problema competențelor trebuie să o discutăm cu domnul Albertini. Restul deja a fost spus. Domnule Paleci, mai aveți ceva de spus? Nu, mâine vom vota și cu articolul 50 vom avea posibilitatea de a implementa foarte multe din cele spuse, pentru că acest articol prevede mai multe decât 49-le. Și trebuie să ne înțelegem cu Comisia Competentă în fond, astfel încât să putem acționa mult mai decis, pentru că politica energetică este un instrument important în politica externă. După cum bine s-a subliniat în sală, doresc să vă atrag atenția asupra încă unui lucru. Mâine nu vom vota Israel, pe Israel, pentru că Comisia a primit un aviz juridic, ne-a promis un uh, aviz unilateral dar uh, e foarte clar că până mâine dimineață Comisia nu ne va putea transmite documentul cu privire la situația uh, de securitate, așa că va trebui să așteptăm uh, avizul Comisiei și mai apoi să ne exprimăm și noi opinia. Sper că sunteți de acord cu mine. Mâine nu vom avea pe ordinea de zi acest subiect. Mai bine așteptăm textul din partea Comisiei. O seară plăcută tuturor, la revedere! 35 Millionen Euro netto.